dimineața președinției Consiliului. Bună dimineața colegelor și colegilor din sală. Începem uh, sesiunea noastră de astăzi, pe care o declar deschisă, cu primul punct de pe ordinea de zi, respectiv recomandarea doamnei Sofia Indveld asupra acordului dintre Statele Unite ale Americii și UE privind utilizarea și transferul de date din registrele cu numele pasagerilor către Departamentul pentru Securitatea Internă al SUA. Acum are cuvântul doamna raportor, Sofia Invelt, pentru patru minute, vă rog. Thank you, Chair, and good morning, everyone. Vă mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața tuturor, bună dimineața, doamnă comisar. Astăzi am ajuns la capătul unui proces care a început în martie 2003. Deci am tot lucrat pe uh, asupra acestui acord de partajare a datelor uh, uh, timp de 9 ani. Și dacă există o concluzie la care putem să ajungem astăzi, este următoarea. Că după 9 ani de negocieri cu aliatul nostru cel mai apropiat și cu prietenul nostru cel mai apropiat, am ajuns numai la un acord care întrunește uh, acordul și așa nu foarte solid a numai jumătate dintre membrii acestui Parlament. Și este o mare dezamăgire că s-a întâmplat așa. Și dacă și ne dăm seama că noi suntem într-o poziție de slăbiciune față de partenerul și aliatul nostru cel mai apropiat. Așa cum știți, Comisia Libe a votat în urmă cu două săptămâni și, din păcate, s-a respins recomandarea mea de a vota împotriva acestui acord. Deci, poziția Comisiei Libe este să recomande adoptarea acordului. Totuși, eu cred că toată lumea, sau aproape toată lumea, inclusiv cei care vor vota pentru acest acord astăzi, încă mai au anumite îndoieli și mai pune anumite întrebări. Aș vrea să spun câteva lucruri despre acest nou element, respectiv declarația Comisiei Europene pe care am primit-o ieri. Și, sincer, pentru mine nu se schimbă nimic în urma acestei declarații, pentru că nu conține nimic nou. Este doar o interpretare a Comisiei Europene și nu are un caracter obligatoriu pentru Statele Unite ale Americii. Deci asta nu ne poate determina să ne răzgândim în ce privește rezoluția GUE care vrea să supună acest acord spre aprobare Curții Europene de Justiție, deci, deși am toată simpatia pentru această atitudine, sunt totuși uh, democrată și nu cred că ar trebui să uh, ne bazăm pe hotărârea Curții. Acest Parlament trebuie să-și asume propriile răspunduri. M au mai rămas câteva întrebări pe care aș vrea să le adresez Comisiei. Aceasta, din urmă, are propria sa interpretare a articolului 4 în ce privește limitarea uh, domeniului de aplicare. Dar și eu și mulți alți colegi ne întrebăm în continuare cum puteți să ajungeți la concluzia că folosirea sistematică a datelor pentru alte scopuri este în mod explicit exclusă? Chiar vreau să știu care sunt cuvintele din articolul 4 care vă fac să ajungeți la această concluzie. Cum puteți să spuneți că folosirea datelor PNR pentru scopuri de um, politică de îngrijiri de sănătate, vamală, uh, scopuri fiscale, este exclusă în baza articolelor 82 și 87 în ce privește cooperarea uh, judecătorească și polițienească. S-a spus foarte mult despre perioadele de retenție a datelor. Și în ce privește acest mecanism push and pull, ați spus că partea de pool va fi folosită numai în cazuri excepționale, dar aș vrea să vă supun niște cifre pe care le-am primit din partea Asociației Companiilor Aeriene. Între 2010 și 2011, de zeci de mii de ori pe zi se accesează aceste date. 82 de mii 82.500 de uh, date uh, privind tot atâtea persoane au fost accesate de către autoritățile americane pe zi în cadrul acestui mecanism de pool. Ori, acordul în ce privește cooperarea uh, judiciară spune că nu se aduce atingere drepturilor uh, și libertăților fundamentale ale cetățenilor uh, europeni, dar eu nu văd unde puteți să ajungeți la această analiză, dar nu mai vreau să pierd din timpul care mi este acordat ca să pot să mai au cuvântul și la sfârșitul dezbaterii. Vă mulțumesc, doamna Invelt. Acum dau cuvântul domnului Bosokov în numele Consiliului pentru 3 minute. Tak for det. Ærede formand for Europaparlamentet og ærede medlemmer. Domnule președinte al Parlamentului European, doamnelor și domnilor, doamnă comisar Malmström, vă mulțumesc pentru oportunitatea care mi-a fost oferită de a vorbi în fața dumneavoastră pe această temă deosebit de importantă tratată acum de Parlamentul European. Permiteți-mi să mă concentrez asupra unora dintre aspectele supraordonate care fac necesar uh, necesar încheierea acestui uh, acord. Detaliile tehnice le voi lăsa în uh, seama doamnei comisar. Acest acord între UE și SUA este o temă care se află pe ordinea de zi a discuțiilor transatlantice de mult timp încoace. Am aflat, de asemenea, care este importanța folosirii datelor PNR în domeniul uh, combaterii infracționalității transfrontaliere. Din punctul meu de vedere, datele PNR reprezintă un instrument foarte important pentru autoritățile judiciare și uh, un instrument foarte important în cadrul combaterii criminalității uh, transfrontaliere. În acest sens există o serie de exemple elogvente. Asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm la a exprima pro, uh, pretenții vis-a-vis -vis de autoritățile care doresc să folosească aceste date PNR. Protejarea vieții private a cetățenilor noștri trebuie să reprezinte întotdeauna una dintre ambițiile noastre esențiale în cadrul uh, luptei noastre împotriva criminalității uh, transfrontaliere. Uh, și acest principiu se aplică atât autorităților europene cât și autorităților uh, statelor terțe cu care colaborăm în acest domeniu. Prezenta propunere de acord conține o serie de garanții noi și îmbunătățite. Aceste garanții au fost acceptate de către autoritățile americane și uh, autoritățile americane au acceptat obligația care le revine de a, o, de a le respecta. Acordul în sine nu este perfect, însă reprezintă un pas înainte în cadrul luptei împotriva criminalității transfrontaliere. Acest acord uh, arată pe cât de bine o, îi permit circumstanțele în care ne aflăm. Trebuie să ținem cont de asemenea de faptul că acest acord nu reprezintă finalul dezbaterilor transfrontaliere pe tema uh, schimbului de date PNR. Dați-mi voie să închei spunând că nu pot decât să salut faptul că Parlamentul European a fost întotdeauna dispus să lupte pentru interesele cetățenilor europeni. Acest acord ne arată cât se poate de clar uh, care sunt ambițiile Parlamentului European. Nu putem să ne îndoim de faptul că acest acord îmbunătățit reprezintă un rezultat al dorințelor uh, clar exprimate de Parlamentul European în ceea ce privește renegocierea acordului. Nu pot decât să vă recomand aprobarea acestui acord. Această aprobare a acordului ar duce la protejarea mai bună a cetățenilor europeni, a drepturilor cetățenilor europeni. În același timp, acest acord ne va arăta cât se poate de clar faptul că după promulgarea tratatului de la Lisabona, Uniunea Europeană este capabilă capabilă să obțină rezultate cât se poate de clare. Vom putea demonstra întregii lumi că instituțiile europene lucrează împreună atunci când trebuie să depășească uh, obstacole dificile. Vă mulțumesc! Mulțumim reprezentantului Consiliului, iar acum reprezenta doamna Cecilia Malmström, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri ai Parlamentului, domnule ministru, Comisia recomandă Parlamentului să își dea acordul pentru noul acord din trei motive. În primul rând, așa cum ne-a explicat domnul ministru, autoritățile au nevoie de aceste informații pentru abordarea amenințărilor la nivelul securității. În al doilea rând, pentru că acest acord este o mare îmbunătățire față de acordul existent, care este în prezent în derulare și mi-ați cerut să-l renegociez. Și în al treilea rând, fiindcă este dificil să ne gândim care ar fi alternativele care să ajute pasagerii europeni și transportatorii. Necesitatea datelor PNR a fost prezentată de către comisie în, în Comisia Libe de mai multe ori și s-a văzut că aceste date sunt importante în lupta împotriva terorismului, a traficului de droguri și de ființe umane. De exemplu, PNR a jucat un rol foarte important în um, identificarea anumitor cazuri de terorism de la Mumbai, de la um, uh, atacurile din Times Square, atacurile cu bombă din Londra și ne putem gândi care ar fi fost rezultatele dacă aceste informații nu erau cunoscute. În al doilea rând, acesta este o mare îmbunătățire față de acordul din 2007. Este clar un pas înainte față de proiectul de acord prezentat de comisie în mai în Comisia Libe, unde v-am cerut sprijinul dumneavoastră și în acest sens putem spune că am colaborat cooperat foarte bine și am uh, convins partenerul american să facă niște concesii. Iată un exemplu bun cu privire la funcționarea tratatului de la Lisabona. Instituțiile europene au lucrat foarte clar împreună, Comisia, Parlamentul și Consiliu, pentru ca apoi, în cadrul negocierilor cu americanii, Comisia să aibă o poziție fermă. Această activitate colectivă a adus mai multă transparență, reciprocitate și o mai bună protecție a drepturilor pasagerilor fără să submineze efectul sistemului PNR și nivelul de securitate de ambele părți ale Atlanticului. Preocupările din rezoluția dumneavoastră de acum doi ani au fost avute în vedere, drepturile fundamentale și principiul proporționalității sunt de asemenea avute în vedere. Să vă dau câteva detalii ale acordului. Acest acord este, are un singur text juridic obligatoriu, conform tratatului, consolidează reciprocitatea și securitatea în UE, obligând Statele Unite să uh, ne transmită informații similare referitoare la pasageri în UE. Are un, o limită strictă cu privire la scopurile pentru care pot fi folosite aceste informații. Știu că mulți membri se preocupă de acest lucru, am auzit și obiecțiile doamnei raportor și de aceea aș vrea să vă citesc declarația în numele Comisiei. Comisia consideră că acordul stabilește o descriere exactă a scopului și domeniului de aplicare, clarificând scopul pentru care aceste date sunt utilizate și colectate. În definiție există la articolul 4 uh, detalii clare pentru a garanta că scopul este în conformitate cu uh, legislația referitoare la protecția uh, Um, vieții individuale. Scopurile pentru care sunt colectate sunt prevenirea, detectarea, investigarea și urmărirea în instanță a Uh, infracțiunilor teroriste și a infracțiunilor transnaționale. Pentru prima dată se oferă o definiție detaliată pentru infracțiuni uh, teroriste și infracțiuni transnaționale la articolul 1. Articolul 4.2 permite utilizarea potențială a PNR-ului în funcție de cazuri pentru protecția intereselor esențiale ale persoanelor sau dacă acest lucru este stabilit în instanță. lucruri care vor, se vor întâmpla doar în cazuri excepționale. În 4.3 se clarifică relevanța PNR-ului când pasagerii călătoresc înspre sau dinspre SUA. Se clarifică foarte clar că PNR, în conformitate cu obiectivul și domeniul de aplicare, pot fi, folos, pot fi folosite pentru um, a solicita examinări suplimentare Articolul 4.4 explică că acordul nu aduce atingere uh, legislației interne, competențelor jurisdicționale sau procedurilor uh, interne această dispoziție urmărește să clarifice faptul că competențele interne nu sunt afectate de acord atunci când se detectează o altă infracțiune pe durata utilizării PNR-ului. Această clarificare nu are rolul de a extinde domeniul de aplicare a PNR-ului. În uh, mecanismul de evaluare și revizuire din articolul 22 din, 23 din acord și fără a duce atingere uh, altor chestiuni care țin de, de acest mecanism, am solicitat informații detaliate și respectarea articolului 4 din acord. Comisia va revizui respectarea utilizării PNR-ului conform articolului 4.1 din acord, va solicita informații cu privire la orice caz cazuri în care s-au folosit PNR-urile pentru protejarea intereselor persoanelor sau când se hotărăște de o instanță conform articolului 4.2 din acord. Comisia Europeană se angajează să informeze în mod complet Parlamentul European cu privire la toate aceste aspecte și să prezinte un raport complet Parlamentului și Consiliului conform articolului 23, fără întârziere la prima revizuire comună și la următoarele revizuiri. În cazul în care, după revizuirea comună, Parlamentul își exprimă într-o rezoluție preocupările cu privire la deficiențe și cere suspendarea sau încheierea acordului, Comisia se angajează să ia în considerare cu mare seriozitate această solicitare a Parlamentului atunci când hotărăște dacă va face sau nu o procedură respectând prevederile articolului 218 din tratat. Am să mă întorc acum și la alte aspecte. Acordul reduce perioada de păstrare a datelor PNR de la 15 la 10 ani pentru infracțiuni grave. Doar pentru infracțiuni transfrontaliere, datele sunt folosite pentru 15 ani, conform acordului existent. Și un element important, informațiile PNR vor fi depersonalizate cu 6 luni înainte de uh, livrarea de către transportatori. De asemenea, există elemente importante de protecție cu privire la date pentru a preveni uh, activitățile de profiling ilegale. Nu sunt permise decizii automate referitoare la pasageri. Persoanele umane sunt cele care trebuie să ia până la urmă hotărârile. De asemenea, datele nu pot fi pierdute sau făcute publice. În acord se clarifică drepturile pasagerilor la accesul acestor date și la ștergerea lor acolo unde este cazul. Și de asemenea există și prevedere referitoare la căile de atac. Regulile referitoare la transferul datelor PNR au fost înăsprite. Acestea pot fi transferate doar în funcție de fiecare caz, nu în vrac și doar în cadrul obiectivului specific al acordului. În ceea ce privește metoda de transfer, acordul este foarte clar. Transferul trebuie făcut prin metoda PUSH în 2 ani. Industria aviatică ne-a garantat că sunt pregătiți să facă investițiile necesare în uh, termenul necesar. Accesarea de date la nivelul americanilor nu este interzisă, dar se limitează la cazuri excepționale. Uh, în acordul actual, transferul nu este norma, uh, pe când în viitorul acord acest lucru se va întâmpla și accesarea din partea americanilor va fi o excepție. De asemenea, există dispoziții pentru a ne asigura de aplicarea corectă. Există entități de supraveghere din și din afara Departamentului de Securitate Internă al Statelor Interne și există o procedură de evaluare la patru ani. Există dosare și um, uh, registre cu referitoare la procesarea acestor date. Recunosc faptul că există multe întrebări la nivelul statelor membre și că e vorba de o decizie dificilă. E un lucru pe care îl respectăm și suntem pregătiți să vă răspundem la toate întrebările. Este vorba de un acord internațional care, fără îndoială, nu este intervenție, intervenție din sală, fără microfon. Este un acord internațional. Ca orice acord internațional, nu poate fi 100% perfect. Trebuie să uh, acceptăm și noi să facem concesii. Am uh, prezentat un proiect de acord în Libe în mai și ne-ați dat indicații clare unde trebuie să fie modificările. Am uh, reluat negocierile cu Statele Unite și am obținut concesii din partea lor cu privire la perioada de păstrare a datelor, la domeniul de aplicare În ceea ce privește lipsa unor mai bune alternative, uh, nu mai putem continua negocierile cu Statele Unite. Deci ce se întâmplă dacă astăzi va fi un refuz? Care vor fi consecințele? Relațiile transatlantice vor avea de suferit, fiindcă aceste informații vor fi colectate oricum și vom pierde niște posibilități importante de a influența politica americană cu privire la utilizarea acelor date. De asemenea, transportatorii se vor regăsi într-o situație foarte dificilă, fiindcă vor trebui să transfere datele oricum, dar fără a avea un temei juridic european pentru transferul acestor date lucru care ne va lăsa într-o situație neclară din punct de vedere juridic și um, foarte dificilă pentru pasageri. Și nu vom reuși să protejăm interesele a peste 48 de milioane de pasageri care zboară în fiecare an înspre și dinspre Statele Unite. Fără un acord nu va exista un instrument internațional obligatoriu pentru a proteja um, viața privată a pasagerilor. Deci nu putem exclude un acord bilateral, acorduri bilaterale bilaterale cu statele membre, dar nu văd cum statele în acorduri bilaterale pot obține mai mult decât ce am obținut noi. Și de aceea vă rog, astăzi, acum, să sprijiniți noul acord. Mulțumesc! Mulțumim doamnei Malmström. Acum are cuvântul domnul Ungureanu Traian, două minute. În ce? Se pare că domnul Ungureanu nu este în sală. Atunci Trecem la vorbitorii numele grupurilor parlamentare. Domnul Vos, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, domnule ministru, doamnă comisar. Vreau să mulțumesc uh, doamnei raportor pentru uh, munca ei uh, extraordinar de asiduă. Multe dintre lucrurile spuse de doamna raportor nu pot decât să fie în asentimentul nostru al uh, tuturor. Dar apare un moment în care trebuie să ne asumăm responsabilitatea. Iar uh, eu personal și uh, PPE-ul suntem de acord că trebuie să ne ocupăm acum de realitate și să nu discutăm pur și simplu la nivel teoretic anumite aspecte. E clar că de 10 ani încoace SUA colectează aceste date PRN și nu au existat niciodată plângeri. Realitatea e că cu toții ne, doră, ne dorim ca transferul de date să poată fi oprit, după cum doamna comisar tocmai a, a exprimat. Adevărul este că nu ne dorim ca transporturile aeriene dintre Europa și SUA să se oprească. De asemenea, realitatea e că SUA are dreptul să știe cine ajunge pe teritoriul american. Și, de asemenea, o altă realitate este aceea că toate serviciile uh, juridice ne-au spus că acest acord este mai bun decât uh, vechiul acord, decât orice altă alternativă și tocmai de aceea trebuie să ne asumăm responsabilitatea pe care suntem aleși să ne-o, să ne-o asumăm. Este vorba despre responsabilitatea vis-a-vis de cetățenii europeni care nu ar fi la fel de bine protejați în absența acestui acord, responsabilitatea vis-a-vis de companiile aeriene care în absența acestui acord au, ar uh, trece printr-un vacuum legislativ, responsabilitatea vis-a-vis de uh, securitatea și protecția datelor uh, la nivel european și responsabilitatea vis-a-vis -vis de un echilibru perfect între protecția datelor și securitate. Da, într-adevăr, acest acord nu este unul perfect, însă consecințele fiind cele pe care le cunoaștem, suntem obligați uh, să ne acordăm votul acestui acord. Dacă e să acordăm cetățenilor europeni securitatea pe care o merită, atunci nu putem face altceva decât să votăm în favoarea acestui uh, acord. Stimate domnule Vos, acceptați o întrebare din partea doamnei Indveld? Vă rog, doamna Indveld. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pentru domnul Vos și grupul său politic. În mod justificat ați spus că avem nevoie de un temei juridic pentru transferul acestor date, dar atunci mă întreb de ce acest Parlament nu a reacționat la faptul că în ultimii trei ani și jumătate au fost transferate date în Canada, de exemplu, fără să existe vreun temei juridic. Și sunt transferate date și din Europa către Statele Unite ale Americii, chiar și pentru acele zboruri care de fapt nu sunt destinate să ajungă pe teritoriul Statelor Unite ale Americii de ce vă revoltă, uh, nu vă revoltă această lipsă de temei juridic? Prego, Domnule Vos, vă rog să răspundeți. Vă mulțumesc. Da, ne dorim întotdeauna un, să existe un temei juridic. E regretabil faptul că, faptul că acest temei nu există în relațiile noastre cu Canada. Asta în primul rând. În al doilea rând, uh, bineînțeles că trebuie să existe uh, baza juridică necesară pentru cercetarea cetățenilor care intră pe teritoriul unui stat. Ei bine, e clar că avem nevoie de acest uh, temei juridic pe care tocmai îl creem. În cazul Canadei, nu putem decât să așteptăm negocierile care vor urma negocieri care, cu ajutorul nostru, vor duce la obținerea unei uh, baze juridice atât de necesare. Mulțumim domnului Vos. Are acum cuvântul domnul Claude Moraes, două minute. Domnule președinte, în numele grupului socialiștilor democrați, vom avea un vot liber. În comisie a existat o mică majoritate pentru PNR și raportorul nostru din umbră și ceilalți colegi vor prezenta argumentele împotriva acordului PNR. Eu voi vorbi pentru și voi vota pentru din următoarele motive. Am avut trei obiective esențiale. Am considerat că acest acord este uh, clar unul internațional, nu poate fi 100% perfect. Am considerat că domeniul de aplicare este prea extins, că perioada de păstrare a datelor este prea mare, uh, că trebuie să existe și metoda push și în final au fost incluse două dintre aceste trei concesii cerute și două din trei, după părerea mea, este suficient Uh, și putem considera că acest acord este suficient. A fost un um, uh, rezultat foarte dificil, domeniul de aplicare a fost redus, perioada de păstrare a datelor a fost redusă și deși Statele Unite um, nu acceptă chestiunile care țin de sistemul push and pull, datele vor fi accesate direct doar în cazuri foarte grave. Așa cum a spus și doamna comisar și domnul ministru, nu vorbim despre un acord perfect, mai ales în acest ultim caz, dar trebuie um, să ajungem la un final uh, cu această negociere dificilă. După părerea noastră, a mea personală, o mică majoritate din comisia noastră a considerat că, deși nu toate cerințele ne-au fost îndeplinite, fără îndoială textul este mult mai bun și reprezintă singurul cadru obligatoriu juridic pentru transferul datelor PNR între UE și SUA. Și așa cum s-a spus de multe ori, aceasta trebuie să fie singura poziție clară care ne va permite și nu 27 de acorduri bilaterale care nu vor avea norme comune, nu vor avea o monitorizare europeană, va exista un vid juridic pentru cetățeni și după părerea mea asta nu este deloc în interesul acestor cetățeni europeni. Există probleme, uh, se pot stabili precedente, dar acordul spune clar că toate aceste uh, uh, elemente din acord nu vor fi un precedent pentru viitoare acorduri. Și după părerea mea, acest lucru poate fi mulțumitor. Încă o dată, nu este o situație perfectă, dar trebuie să spunem, doamne comisar, și tuturor este că, iată, Comisia uh, trebuie să ia Parlamentul în serios la revizuirea acestui acord. Trebuie să vedem dacă este greșit și trebuie să ne sprijiniți atunci, uh, dacă și noi vom sprijini acest acord, dacă se dovedește că acordul nu funcționează cum trebuie sau depășește limitele stabilite. Mulțumesc, doamna Renate Weber. Acum două minute. Thank you, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, acest acord este controversat. Chiar dacă scopul este cât se poate de nobil să lupte împotriva terorismului prin metode preventive, să aduce atingere unor valori uh, foarte prețioase, precum sunt uh, protecția uh, vieții private și protecția datelor cu caracter personal. Autoritatea de supraveghere a datelor cu caracter personal și-a transmis analiza și a spus că acest acord era compatibil cu normele europene, deși domeniul de aplicare al acestui acord depășește um, um, cu mult uh, ce s-a anunțat la început și anume uh, că scopul era combaterea terorismului. Eu respect faptul că um, autoritățile americane uh, vor să își să garanteze protecția uh, drepturilor cetățenilor lor, dar eu cred că nouă ar trebui să ne pese în primul rând de protejarea drepturilor cetățenilor noștri. S-a mai spus că fără acest acord, companiile noastre aeriene vor uh, încălca legislația europeană în ceea ce privește protejarea datelor cu caracter personal, pentru că dacă vor să poată să aterizeze pe aeroporturile americane, trebuie să transfere aceste date transportatorii aerieni vor fi obligați să implementeze uh, mecanismul push, deci de transfer uh, automat al datelor în timp de 2 ani, ceva, uh, ceea ce va însemna un cost suplimentar pentru aceste companii ce se va întâmpla cu acele companii care nu vor avea mijloacele să o facă? Pentru că companiile mari probabil că o vor face, dar ce vor face cele mici? Ori nu vor mai putea să aterizeze în Statele Unite ale Americii, ori vor da autorizația autorităților americane să-și ia singure datele din uh, bazele lor de date. Niciodată n-am crezut că o lege proastă este mai bună decât absența unei legi. Mulțumim, doamne Weber. Acum, pentru două minute și jumătate, are cuvântul domnul Albrecht. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, cu trei ani în urmă, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a pronunțat un, o hotărâre cu privire la uh, protecția datelor personale. În cazul MAPA împotriva Statelor Unite ale Americii s-a spus cât se poate de clar că extracția de date personale fără nici uh, un fel de bază juridică contravine tuturor legilor europene. Cu uh, doi ani în urmă, Curtea Constituțională a Germaniei a judecat companiile tele de telecomunicații germane pentru faptul că acestea extrageau date uh, personale uh, activitate absolut interzisă în Germania. Și iată că acum Parlamentul European nu face nimic altceva decât să aprobe un acord care permite tocmai acest tip de acțiuni. Într-o re, uh, rezoluție am spus că o perioadă de păstrare a datelor de până la 15 ani nu este contravine legislației europene. De asemenea, spuneam că aceste date păstrate pe termen nelimita, nelimitat trebuie să se refere sau să reflecte doar anumite tipuri de acțiuni, infracțiuni grave. De asemenea, doamna Malmström, în acest acord, în, cu aceste măsuri, se permite folosirea tuturor datelor, stocarea și prelucrarea tuturor datelor. Aceasta, acesta este principiul care stă la baza acestui acord. Un acord care permite autorităților americane să preia, să păstreze și să prelucreze toate datele cetățenilor europeni care uh, circulă în Statele Unite ale Americii. Bine, acest acord contravine legislației europene. Nu, nu pot decât să întreb pe socialiști dacă nu se jenează să încalce într-o manieră atât de flagrantă legislația europeană. Oare credeți că congresmenii americani ar uh, lupta la fel de asidu pentru drepturile cetățenilor europeni, cum facem noi aici pentru drepturile cetățenilor americani? Aici se pune întrebarea dacă noi, în calitate de europeni, legitimăm sau nu acest acord. Ei bine, acest acord nu poate primi legitimarea noastră. Cetățenii europeni sunt dezamăgiți amintiți uh, de faptul că după 10 ani de, discu- de dezbateri, Parlamentul European uh, va vota pentru un acord care arată la fel ca și vechiul acord. Nu pot decât să vă cer să votați împotriva acestui acord. Mulțumesc! Domnul Morvai, domnule Albrecht, ar vrea să vă pun o întrebare. Sunteți de acord? Acceptați? Domnule Albrecht, sunteți de acord? Da, vă rog, domnule Morvai. Doamna Morvai. Intervenție fără microfon. Am o întrebare de clarificare. Sunt în totalitate sau aproape în totalitate de acord cu dumneavoastră, mai ales având în vedere încălcarea masivă a drepturilor omului comise de guvernul despre care vorbim, cel al Statelor Unite, însă aș vrea o clarificare cu privire la proporționalitate în ceea ce privește scopul pentru multe persoane ar putea fi deranjant faptul că prin renunțarea la o parte din uh, drepturile de proporție a datelor ar putea să fie proporțional cu scopul nobil de a împiedica, de a preveni terorismul. Cu toții suntem de acord cu acest lucru, dar întrebarea este dacă acest scop, acest obiectiv nobil poate fi cu adevărat realizat prin măsurile de care vorbim. Și aici apare problema și de aceea voi vota nu astăzi pentru că nu cred că acest lucru se întâmplă și aș vrea să știu dumneavoastră ce părere aveți, dacă proporționalitatea aceasta este re- eh, realizată în ceea ce privește obiectivul. Domnul președinte, îi rog pe colegi să folosească în mod adecvat cartonașul albastru. Domnul Albrecht, vă rog. Ja, vielen Dank für die Rückfrage. Natürlich ist der Einsatz. Vă mulțumesc pentru această întrebare. Normal, E nevoie de combaterea terorismului și a criminalității organizate. Aceasta este una dintre măsurile pe care Uniunea Europeană împreună cu uh, Statele Unite ale Americii trebuie să le pună în aplicare. Să punem însă întrebarea dacă analizarea în masă a datelor uh, un, uh, unor persoane ne vinovate, care nu sunt suspecte, garantează atingerea acestui obiect. Oare, obiectiv. Oare nu ar trebui să colaborăm mai strâns în cazul suspecțiilor? O colaborare mai strânsă între autoritățile judiciare și poliți, polițienești din Europa și America ar putea fi, uh, ar, da, ar putea da rezultate mai bune. N-are niciun sens, din punctul meu de vedere, să analizăm absolut toate datele persoanelor uh, și în același timp să uh, eliminăm personalul care se ocupă de aceste, de aceste anchete. Cred că despre asta trebuie să discutăm. Mulțumesc. Două minute. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Timothy Kirko pentru două minute. Domnule președinte, doamnă comisar, cei care vorbesc despre activitatea Parlamentului au spus că acest acord este controversat dar după dezbateri aprinse la Comisia Libe, acest acord a primit uh, uh unde verde din partea uh, a cinci grupuri politice și putem să spunem că acest acord a fost uh, îmbunătățit în mod semnificativ, dar în ciuda acestor îmbunătățiri rămân membri ai acestui Parlament care nu au încredere nici în competența serviciilor noastre juridice, nici în competența Comisiei. Și doi parteneri și aliați nu au cum să ajungă la un acord perfect. Trebuie să respectăm această realitate. Statele Unite ale Americii sunt un partener de încredere și nu putem să ignorăm amenințările cărora a, acest stat, cărora acest stat este expus. Și pentru a preveni și a combate terorismul și crimele cele mai serioase care ar putea să afecteze atât statele europene și nu numai pe Statele Unite ale Americii, avem nevoie de acest acord. Care ar fi alternativa? 27 de acorduri bilaterale, niciun fel de uniformitate sau claritate judiciară pentru companiile aeriene, niciun fel de uh, drept de a face recurs, nicio cale de atac pentru pasagerii noștri. Uh, nu există deocamdată vreo alternativă realistă sau acceptabilă pentru acest Parlament. Toți membrii care spun că acest acord nu este necesar vor trebui să dea explicații alegătorilor lor. Eu și grupul meu vom vota pentru acest acord, pentru că știu că până la urmă, deși nu este unul perfect, este un instrument vital pentru a garanta securitatea și siguranța pentru toți cetățenii europeni. Da, domnule președinte, cetățenii noștri au dreptul de a călători în siguranță. Mulțumesc, domnule Kirkop. Doi colegi doresc să vă adreseze o întrebare. Le acceptați? Acceptați aceste două întrebări? Mai întâi, din partea domnului Watson. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, cetățenii noștri trebuie să fie protejați de actele de terorism. Suntem de acord și noi și partenerii noștri de cealaltă parte a Atlanticului în această privință. Dar ce facem cu încrederea reciprocă și respectul reciproc? Și de aceea vreau să pun o întrebare domnului Kirkop. Ținând cont de ex- experiența sa în domeniu, dacă am cere autorităților de aplicare a legii din Statele Unite ale Americii să nu își respecte propriile legi și propriile principii și să ne dea o mână de ajutor, credeți că ar accepta să o facă? Vă rog, domnule Kirkop. President, I love hypothetical... Domnule președinte, îmi plac uh, dezbaterile ipotetice, mai ales într-un context, context atât de important. Cred că pot spune clar că Deși nu sunt americani, cunosc o mulțime de congresmeni americani, după cum îi cunoaște și domnul Graham, dar pot spune cu încredere că autoritățile americane ar face tot ce le stă în putință pentru a proteja nu doar cetățenii americani, ci și cetățenii lumii întregi cu care au relații. Aceasta este experiența pe care am avut-o eu cu SUA. Eu cred că americanii ar ști să stabilească prioritățile corecte. Acum doamna Invelt are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am și eu două întrebări scurte colegului Kirchhoff. Ați spus că trebuie să acceptăm autoritatea Departamentului Juridic al Comisiei Europene și vă întreb, dumneavoastră acceptați autoritatea Agenției de Supraveghere pentru Protecția Datelor și uh, grupul de lucru pe articolul 29, care au subliniat că acest uh, acord încalcă legislația europeană și, în al doilea rând, ați menționat uh, obiectivele de securitate. Pe bună dreptate și aș vrea să știu de ce conservatorii, întotdeauna preocupați de uh, mica guvernare, nu doresc mare guvernare, de ce permit utilizarea acestor date sistematic pentru politici vamale și de imigrare. Mulțumesc! Vă rog. Domnule președinte, nu intenționez să răspund la cea de-a doua întrebare, evident, asta trebuie abordată cu altă ocazie și doamna Indvel și cu mine putem avea o discuție în privat. În ceea ce privește avizul și avocații, ca avocat sunt uh, obișnuit să dau un aviz, o părere, fără a fi sigur că acesta va fi respectat, la fel cum um, nu cred că există un grup de avocați care au monopol asupra corectitudinii și adecvării. După părerea mea, juriștii, avocații comisiei sunt principalii care trebuie consultați în acest domeniu, fiindcă, în calitate de gardian al tratatului, comisia trebuie să pună în aplicare chestiunile care țin de lege și de acordurile internaționale în numele nostru, al tuturor. De aceea, eu cred că avizul juridic al Comisiei este principalul aviz pe care trebuie să ne bazăm și eu fac acest lucru. Dacă alte avize sunt la fel de importante, asta depinde de context. Bun. Reluăm cu domnul Batten un minut și jumătate. Thank you, Mr. President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am văzut că există tendințe crescând ale guvernelor pentru a ne restricționa drepturile din nevoia de a lupta împotriva criminalității organizate și a terorismului, dar trebuie să fim foarte prudenți atunci când acceptăm asemenea restricționări ale drepturilor noastre, pentru că apoi este foarte greu să le restabilim. Și apoi putem să ne întrebăm dacă avem motive suficiente ca să avem încredere în aceste guverne tot orice fel de legislație în acest domeniu trebuie să fie proporțională, trebuie să aibă certitudine juridică și trebuie să existe mecanisme de supraveghere. Acest tip de legislație n-ar fi trebuit să fie propus de comisie de la bun început, pentru că ține de jurisdicția dreptului internațional și ar trebui ca statele suverane să încheie acorduri între ele. Deci acordurile bilaterale sunt cele care trebuie să primeze și nu un asemenea acord și cetățenii noștri trebuie să uh, fie informați și ei nu trebuie să fie obligați să furnizeze date personale. Și eu sunt de acord cu faptul că Curtea Europeană de Justiție ar trebui să se pronunțe în ce privește uh, valabilitatea acestui acord față de legislația comunitară. Partidul Independent din Regatul Unit nu este de acord cu această legislație. Mulțumim, domnule Batten. Acum are cuvântul doamna Ernst pentru două minute și jumătate. Doamnelor și domnilor, GUE va vota împotriva acestui acord. De ce? Pentru că acest acord elimină unul dintre drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni, și anume protecția datelor personale. Doamne, Doamnă Malmström, dumneavoastră alergați după o siguranță imaginare care nu există. Aceasta nu poate fi garantată prin acordul de tipul acesta. Nu este vorba despre câteva date ale unor pasageri europeni. Nu, este vorba despre combinarea unor date cu uh, date aflate în baze de date existente deja, care vor duce, bineînțeles, la uh, utilizarea uh, metodei de profiling. Doamnă Malmström, nu există o bază juridică pentru folosirea acestui acord. Nu vorbiți până la absurd despre pro, eh, principiul uh, proporționalității, deși a, acest acord uh, implică folosirea a milioane și milioane de date cu, uh, acord, cu caracter personal. Acest uh, acord uh, merge mai departe decât ceea ce ați spus dumneavoastră, terorism uh, și securitate. Există o clauză în articolul 4 despre care ar trebui să vorbim. Există o clauză prin care acest domeniu de aplicare al acordului este extins enorm. Nu putem fi de acord cu acest acord acord, deoarece prelucarea și transferul de date, de date PNR uh, către autorități uh, uh, terțe este garantat prin acest acord, dar în același timp acordul nu prevede, nu prevede niciun fel de măsură de supraveghere a acestui transfer de date. Nu suntem de acord cu acest acord, deoarece data de păstrare sau termenul de păstrare a datelor încalcă orice fel de legislație europeană. Până și uh, datele cu caracter personal sensibile, de asemenea, pot fi păstrate pentru cel puțin 30 de zile. Ei bine, nu putem fi de acord cu acest uh, acord, deoarece căile de atac menționate în el sunt absolut uh, ridicole. Există un drept limitat de informare a pasagerilor, există căi de atac care um, nu pot fi folosite de către pasageri. Celor care sunt de acord cu acest acord nu pot decât să le spun uh, următoarele. Dacă ținem la tratatele europene, atunci trebuie să votăm împotriva acestui acord. Așa ne-am asumat într-adevăr responsabilitatea pentru cetățenii europeni. Vă mulțumesc! Grazie, onorevole Mulțumim, doamne Ernst. Acum are cuvântul un minut și jumătate domnul Zilstra. Mulțumesc, domnule președinte. Prima responsabilitate a autorităților publice este să asigure siguranța și securitatea cetățenilor. Cu toții suntem responsabili, prin urmare, să asigurăm protecția cetățenilor europeni, care, fără îndoială, se așteaptă la siguranță, la securitate și se așteaptă ca guvernele lor să garanteze acest lucru. America știe foarte bine cum să lupte împotriva terorismului și acest lucru este bine cunoscut și la Bruxelles. Însă colectarea unor date personale, cele despre care vorbim, încalcă drepturile uh, personale. Este prezentată ca obligație pentru a lupta împotriva terorismului, dar este de fapt o încălcare a drepturilor omului și uh, e o hotărâre luată de Statele Unite în care, la care Bruxelles nu a participat. Colectarea de date personale uh, se face la nivelul Statelor Unite și Bruxelles nu ar trebui să negocieze în ceea ce privește transmiterea datelor personale către americani. Acest lucru este deja făcut de companiile din sectorul public. Acest acord nici măcar nu recunoaște faptul că islamul este una dintre principalele surse de terorism și asta este o foarte mare păcat. Dacă acceptăm că autoritățile de la Bruxelles ar trebui să negocieze securitatea cetățenilor, este greșit. Aș vrea, spune domnul președinte, să vă atrag atenția asupra faptului că domnul Alvaro are o întrebare pentru domnul Zilstra. Sunteți de acord? Domnul Zilstra, acceptați? Acceptați o întrebare din partea domnului Alvaro? Da, bun. Vă rog, domnule Alvaro. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Vă mulțumesc, domnule președinte. Colegul ar putea oare să-mi explice uh, ceea ce spunea despre islam, în ce măsură islamul este un, un fel de sursă a activităților teroriste? Domnule Zilster, să aveți cuvântul. Domnule președinte, acesta este un exemplu de naivitate. M-am referit la faptul că exi- au existat 11.000 de atacuri, toate inspirate din islam sau făcute de teroriști islamici să ne gândim la turnurile gemene, la metroul din Londra. Ce trebuie să spun mai mult pentru a justifica faptul că islamul este o sursă de terorism? Citiți zarele. Situația cu care ne confruntăm este una tristă și dacă mm, refuzăm uh, să recunoaștem acest lucru este absurd. Uh, nu este o iluzie să vorbim despre siguranța cetățenilor din această perspectivă. Are cuvântul acum uh, domnul Weber două minute. Uh, domnule președinte, domnule comisar, domnule reprezentant al Consiliului, cred că trebuie să recunoaștem cu toții că încercăm să găsim cea mai bună metodă pentru protejarea la nivel înalt sau cu calitativă a datelor personale ale cetățenilor europeni. În același timp încercăm să combatem terorismul. Cetățenii de la Toulouse trebuie să fie luați în considerare în momentul în care Parlamentul European dezbate. Deci există două argumente care trebuie să fie echilibrate. PPE-ul uh, înțelege clar că SUA în această luptă împotriva terorismului, care este o provocare globală, uh, reprezintă un uh, partener solid al Uniunii Europene. Deci SUA este partener partenerul nostru, trebuie, uh, sunt partenerul nostru, trebuie să colaborăm cu ei. Dacă îi uh, prezentăm pe americani ca fiind cei răi care colectează date, dar în același timp folosim rezultatele obținute în urma colectării datelor de, de către americani, ei bine, cred că o mergem pe o cale greșită. Trebuie să ne asumăm cu toții resp- responsabilitatea care ne revine. Cred că fiecare stat. Um, are dreptul să decidă ce se întâmplă cu datele pasagerilor care intră pe teritoriul lor. Tocmai asta discutăm atât cu uh, Canada cât și cu Statele Unite ale Americii. Acest acord oferă mai multă siguranță juridică. Dacă acordul nu va fi votat, atunci siguranța juridică a uh, cetățenilor europeni este limitată. Aceasta este uh, miza pentru care lucrăm astăzi am putea, prin intermediul unui acord comun, să ajungem la rezultate mai mari decât dacă am optat pentru alternativa celor 27 de tratate bilaterale. Ei bine, am reușit uh, să deschidem o negociere, am ajuns la un rezultat, sper că negocierile vor continua și că americanii vor reuși într-adevăr să accepte premisele europene și vor reuși să uh, accepte ideea de standarde internaționale cu privire la protecția datelor. Dacă în urma acestor discuții comune vom reuși într-adevăr să creăm aceste standarde internaționale, atunci valoarea adăugată pentru uh, cetățenii europeni este garantată. Domnule Weber, două colegi doresc să vă adreseze întrebări. Dacă vreți să le acceptați, începem cu domnul Tavares. Uh, vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Weber, în timpul unei dezbateri avem uh, datoria de a da dovadă de realism față de cetățenii noștri. Nu trebuie să creăm panică. Dumneavoastră ați făcut uh, o declarație care nu îndeplinește aceste criterii. Ați menționat uh, ce s-a întâmplat la Toulouse. Care este legătura dintre ce s-a întâmplat la Toulouse și acest acord? Știam uh, că teroristul de la Toulouse uh, călătorise în Pakistan. Ce ar fi făcut domnul Weber? L-ați fi împiedicat să călătorească? Sau credeți că am fi putut să prevenim uh, atacurile de la Toulouse dacă datele cu acestui terorist ar fi fost păstrate undeva? haideți să avem o dezbatere tehnică și realistă și să nu invocăm uh, evenimente uh, teribile precum uh, cel de la Toulouse și să creăm panică. Stimate coleg, fiecare anchetator vă va spune că în cadrul unei anchete niciodată un detaliu nu este hotărător. În cadrul unei achete uh, se iau în considerare o serie de date, precum persoanele cu care a discutat respectivul terorist, uh, călătoriile pe care le-a făcut respectivul terorist. Nu am spus niciodată că o, un singur set de date va duce la, va da rezultate în ceea ce privește prevenirea terorismului. Nu. Spuneam doar că noi trebuie să le oferim anchetatorilor toate datele de care au nevoie pentru a putea, într-adevăr, pe viitor să prevină atacurile teroriste. Asta trebuie să discutăm astăzi și asta spuneam eu, pentru că, uh, din punctul meu de vedere, cei care votează împotriva acestui acord nu ajută anchetatorii specializați în uh, domeniul uh, prevenirii terorismului. Domnul Albrecht. Domnule Weber, respect părerea dumneavoastră. Însă, dumneavoastră spuneți că e normal să încheiem astfel de acorduri cu state terțe. Și în acest context dați-mi voie să vă întreb care ar fi uh, reacția dumneavoastră la solicitări similare care vor veni cu siguranță din partea statelor. Uh, din partea Chinei sau Arabiei Saudite. Cu siguranță astfel de parteneri ne vor uh, întreba de ce nu primesc la rândul lor, ca și americanii, aceste date. Deci, cum ați reacționat dumneavoastră dacă astfel de state vor dori uh, ca Parlamentul European să voteze acorduri chiar mai complexe în ceea ce privește transferul de date cu caracter personal către ele? Aveți cuvântul. Domnule Albrecht, în momentul în care vorbesc cu anchetatorii, aflu de fiecare dată că dacă nu am fi avut acest parteneriat solid cu Statele Unite ale Americii, nu am fi putut preveni o mulțime de atacuri teror- teroriste din uh, Uniunea Europeană. Asta mi s-a spus. Și tocmai de aceea consider că Statele Unite reprezintă un partener solid al nostru în lupta împotriva terorismului. De asemenea, SUA reprezintă un uh, partener corect. Uh, Asta nu înseamnă, bineînțeles, că toate statele lumii vor uh, primi același tip de tratament precum americanii. Dacă puneți pe același palier China și Statele Unite ale Americii, ei bine, aceasta este alegerea, alegerea dumneavoastră. Eu consider însă că acest acord va ajuta un partener solid, corect, va ajuta la punerea în aplicare a unor uh, ambiții și obiective pe care le-am decis împreună. Uh, sunt de acord cu acest acord pentru că consider că SUA este un partener viabil. Uh, domandă. Sunteți uh, foarte răsfățat în această dimineață. Încă o persoană dorește să vă adreseze o întrebare. domnule Eichfried. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Weber, vă cunosc de ceva vreme încoace, știu că protejați principiul statului de drept. Însă cu toate acestea sunt uimit de cele pe care le spuneți dumneavoastră și de cele pe care le spune grupul dumneavoastră. Dumneavoastră spuneți că acest acord este unul bun pentru că dacă nu l-am avea, oricum Statele Unite ar face ce își doresc, indiferent de uh, așteptările Uniunii Europene. Ei bine, domnule Weber, acesta este șantaj. Dacă acceptăm acest acord doar pentru că ne temem că americanii oricum ar face ce vor, ei bine, nu cred că lucrul acesta este corect. Uh, care este explicația dumneavoastră? Vreau să-i spun doamnei Morvai că deja am acceptat trei întrebări în baza procedurii cartonașului albastru și nu mai pot să accept altele pentru că dezbaterea trebuie să continuă. Poate că o să puteți să vă adresați întrebarea altui orator. Vă rog, domnule Weber. Uh, rechtswidrig. Da, întrebarea dumneavoastră poate fi evaluată din punct de vedere politic. E clar că pozițiile noastre sunt diferite. Noi uh, avem uh, la nivelul Uniunii Europene o instituție care are dreptul de a negocia un astfel de acord. Ei bine, această instituție este Comisia. Uh, Consiliul Juridic al, uh, sau Serviciul Juridic al Consiliului, uh, al Comisiei este de părere că acest acord este unul în totală conformitate cu legislația europeană. Dacă există state membre care nu sunt de acord cu acest acord, ei bine, au dreptul să se adreseze Curții Europene de Justiție. Însă eu nu consider că acest acord încalcă tratatele europene. Din punctul meu de vedere, Uh, dacă nu acceptăm acest acord astăzi, atunci le permitem uh, um, americanilor să negocieze direct cu companiile aeriene. Și, practic, această uh, procedură ar duce la eliminarea drepturilor cetățenilor europeni. Domnul Lopez Aguilar, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, doamnă comisar. Am onoarea să fiu președintele Comisiei Libe și am discutat în detaliu toate aceste chestiuni foarte mult timp. Am avut dezbateri intense, am avut un vot democratic în comisie înaintea acestei discuții și majoritatea comisiei noastre a votat pentru 31 pentru au votat pentru acordul Parlamentului pentru încheierea acestui acord. Au fost 23 de voturi împotrivă și o abținere. Este un vot democratic care reflectă eforturile care au fost făcute și discuțiile din comisia noastră. Întâi de toate, e clar că trebuie să existe un obiectiv, un scop bine definit și trebuie să ne asigurăm că există reciprocitate. Nu putem să ne așteptăm la perfecțiune, e adevărat, dar cel puțin ne putem aștepta la sprijin oferit luptei împotriva criminalității internaționale și a terorismului pentru care și altor infracțiuni pentru care sentințele sunt peste un an uh, închisoare. Perioada de păstrare a datelor este una controversată. Credem că trebuie să fie limitată și noi credem acest lucru și după prima perioadă de personalizare a datelor este absolut esențială. Trebuie să existe un echilibru clar între garanțiile oferite și trebuie să fie respectate principiile care guvernează extragerea datelor. Trebuie să se folosească sistemul uh, Uh, de transfer, push, doar acesta trebuie să fie folosit. Există o serie de principii importante care trebuie respectate, aceasta este dorința Parlamentului European și, după părerea noastră, instituțiile europene trebuie să fie unite în negocierea cu alți parteneri lucru care este valabil și în cazul americanilor. Alternativa ar fi să renunțăm și să ajungem la negocieri bilaterale între Statele Unite și 27 de state membre și nu cred că asta uh, ne va ajuta prea mult. Nu va fi mai bine pentru cetățenii noștri. Vom fi mai mult vulnerabili. Vulnerabilitatea nu va fi redusă. Trebuie să înțelegem care sunt și implicațiile practice ale acestui acord. Există un acord în vigoare, cel din 2007, care nu îmbunătățește deloc situația cetățenilor. Dacă vrem să avem acel acord în vigoare față de cel despre care discutăm, lucrurile ar sta mult mai rău pentru cetățeni, ar fi mult mai vulnerabili. Acordul despre care vorbim ne acordă o garanție juridică, echitate uh, în întreaga Uniune Europeană, un anumit grad de protecție cetăț- a, pentru cetățenii noștri și 42 de milioane de europeni um, călătoresc înspre și dinspre America și vor să știe în ce condiții. Mulțumim domnului Robert Aguilar, acum domnul Alvaro, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că viața liberalilor nu este prea facilă când vine vorba de luarea unei decizii în acest domeniu. Uh, noi uh, însă pe, pe parcursul dezbaterilor interne nu am uh, urmat anumite dogme, ci am încercat să fim uh, cât se poate de raționali. Pentru noi pe parcursul uh, dezbaterilor au apărut, uh, au devenit vizibile o serie de avantaje ale acestui acord, dar și o serie de dezavantaje. Și printre dezavantaje nu putem decât să menționăm uh, neclaritatea măsurilor prevăzute în acest acord. Liberalii sunt foarte foarte dornici să protejeze drepturile cetățenilor europeni. De asemenea, liberalii își doresc să protejeze interesele cetățenilor europeni și își asumă responsabilitatea în acest sens. Ei bine, pe baza dezbaterilor inter- interne am decis că acest acord ar uh, contraveni intereselor cetățenilor și tocmai de aceea votăm împotriva sa. Uh, urmează doamna Sargentini. Vă mulțumesc, domnule președinte. Astăzi s-a menționat exemplul masacrului de la Toulouse. Eu vreau să vă menționez de cazul unui nigerian care via Amsterdam a ajuns la Detroit. Tatăl său a telefonat la ambasadă și a spus tatăl, uh, fiul meu uh, uh, nu este un bun cetățean, are planuri de a face ceva rău. Și autoritățile franceze aveau informații în legătură cu acest cetățean. Și dacă serviciile de securitate și-ar face treaba uh, și uh, ar prinde asemenea indivizi, având în vedere informațiile pe care le au la dispoziție, cred că am fi cu toții mai în siguranță. Dar nu este vorba aici despre date ale pasagerilor e foarte greu să iei decizii raționale când ai o cantitate atât de mare de date pe mână. Mulțumim doamnei Sargentini. Acum are cuvântul Doamna Foster, pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. A fost o discuție foarte utilă pentru noi și cred că am pierdut puțin firul, am pierdut din vedere faptul că, cel puțin din perspectiva doamnei raportor, nu a avut în vedere situația de acum peste zece ani, când peste 3.000 de oameni au decedat în Statele Unite ale Americii. Uh, am fost purtător de cuvânt pentru delegația mea pe chestiuni de transport și uh, m-am implicat în ceea ce privește securitatea pe aeroport pentru a îmbunătăți acest nivel după acel atac terorist. Prin urmare, din punctul meu de vedere cel puțin, știu care îmi sunt drepturile omului și aș considera că acestea sunt încălcate dacă guvernul meu nu ar face ce este necesar pentru a-mi garanta siguranța când aș călători atât în Regatul Unit cât și în afara sa. Uneori trebuie luate măsuri, poate care nu sunt chiar așa de plăcute, dar trebuie să ne asigurăm un echilibru. Și vreau să-i spun doamnei raportor că la 10.000 de metri teroriștilor nu le prea pasă ce ne place sau ce nu ne place nou sau ce întrebări am vrea să se pună sau să nu se pună. Am lucrat peste 20 de ani în industria aviatică și din anii 70 știam de teroriști și teroriștii nu cunosc frontiere morală și de regulă nu au nici justificări pentru curmarea vieților omenești. Nu le pasă de asta, vor doar să își transmită mesajul. Deci tot ce am de spus este că PNR-ul, ce este acesta de fapt? Sunt niște informații de bază, esențială. Nu sunt informații prea consistente și este foarte clar, domnule președinte, că în Libe s-a negociat foarte strict pe acest raport pentru a asigura interesele cetățenilor europeni și protecția tuturor și cred că există clauze de siguranță acolo. După 11 septembrie, utilizarea datelor PNR au fost un lucru foarte util în Regatul Unit și în Statele Unite pentru a investiga atacurile cu bombă din iulie din 2007 uh, din Regatul Unit. Împreună cu colegii din ECR cerem Parlamentului să sprijine acest acord și să accepte faptul că a existat o negociere fermă care va duce la uh, sprijinirea tuturor cetățenilor britanici și europeni atunci când călătoresc în întreaga lume. Mulțumesc. Are acum... Vreți să primiți o întrebare, doamna Foster, din partea doamnei Invelt? Sunteți de acord? Da. Doamna Invelt. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pentru doamna Foster. Aș vrea să-mi spună dacă își menține atacurile la adresa mea uh, și la tuturor colegilor care se opun acest acord când spune că nu m-am gândit suficient la securitate și aș vrea să știu dacă ați citit cu adevărat acordul și obiecțiile împotriva lui. Spuneți-mi, vă rog, dacă ați făcut acest lucru, cum politicile de uh, imigrare, sănătate publică și vamală au vreo importanță când te afli în avion la 10.000 de metri. Cred că nu putem spune că am atacat doamna raportor. Poate doamna raportor uh, suferă de sindromul cățelușului atacat și poate că uh, nu înțelege la ce mă refer. Am participat în Regatul Unit la o întâlnire și vreau să vă spun că nu toți uh, colegii din comisia domniei sale i-au dat informațiile necesare. Vreau să vă spun, doamnă raportor, că acum, după 10 ani, unele dintre comentariile dumneavoastră mi se par absolut naive. Uneori păreți că veniți de pe o altă planetă, credeți că aveți monopolul asupra drepturilor omului, nici vorbă. Credeți că restul din această instituție nu consideră că e important ca drepturile omului să fie respectate și ca informațiile cu privire la noi să fie păstrate în siguranță? Sigur că credem, nu suntem proști. Nu avem nevoie să ne țineți dumneavoastră prelegeri, dar știm că guvernele și politicienii politicienii trebuie uneori să ia decizii uh, grele. Nu e un lucru ușor și cred că asta este cea mai bună soluție la care am putea ajunge. Negocieri dure și Comisia va pune în aplicare foarte clar această negociere. Uh, doamna Cufie, doamna Foster, vă rog, puneți-vă căștile, fiindcă mai există încă două solicitări de intervenție. Uh, domnul, doamna Morvai și domnul Albrecht. Vreau să reamintesc colegilor că acest instrument, cartonașul albastru, este foarte util și foarte interesat, dar folosiți-l cu moderație. Altfel, uh, timpul prevăzut pentru această dezbatere va fi total depășit. Doamna Murvai, vă rog. Uh, thank you. Vă mulțumesc. Cu tot respectul, vreau să întreb dacă în circunstanțe normale ați fi de acord cu faptul că un guvern al dumneavoastră sau un alt guvern nu ar trebui să știe și nici să-i pese unde călătorim, de ce călătorim, cât de des facem acest lucru, cât de mult cheltuim pe biletele de avion, dacă avem probleme de sănătate, în circunstanțe normale. Repet. Da, guvernul poate să aibă un interes justificat să strâng aceste date, dacă chiar pot să ne protejeze viețile datorită acestor informații. Dar cum pot să ne protejeze împotriva terorismului colectând aceste date? și restricționându-ne dreptul la viața privată. Președintele, dragi co colegi, vă rog frumos să nu depășiți timpul alocat. Doamna Foster, da, accept remarca dumneavoastră. Companiile aeriene au colectat date din totdeauna, de decenii. Atunci când cumpărăm un bilet, ei păstrează date. Nu există o mare diferență între ce se întâmpla înainte de 11 septembrie 2001 și ce se întâmplă acum. Da, poate că aveți dreptate. Când putem să spunem că este prea multă informație stocată? Dar e vorba aici de trafic aerian internațional. Uneori, noi, cetățenii, suntem obligați să furnizăm informații personale și poate că nu ne place să facem acest lucru. Și e foarte greu pentru guverne și pentru politicieni să ne spună că da, este în interesul nostru comun să acceptăm acest lucru. Nu știu dacă am un răspuns direct pentru dumneavoastră. S-au cumulat efectele în ultimele decenii și s-a ajuns aici. Vă mulțumesc. Domnule Albrecht. Ja, sehr geehrte Frau Foster. Foster. Dați-mi voi să vă adresez și eu o întrebare. Dumneavoastră spuneați că datele PNR sunt uh, informații uh, deloc importante. Sunteți uh, conștientă de faptul că prin uh, că deja sunt uh, furnizate absolut toate datele pasagerilor, uh, indiferent de caracterul acestor uh, uh, date. Știți că datele PNR conțin absolut toate informațiile cu privire la cardul de credit al pasagerului, cu privire la datele de călătorie ale pasagerului. Știți că toate aceste date PNR conțin o mulțime de informații. Vara, frumos, v-am spus deja de de nenumărate ori în această dimineață să respectați timpul alocat. Mai sunt și alți colegi care trebuie să ia cuvântul și doamnă fost să răspundeți, dar vă rog să nu depășești cele 30 de secunde. Am să fiu foarte succintă. Răspunsul este da. Benissimo, riprendem il dibattito. Borghezio. Reluăm atunci discuția. Domnul Borghezio. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte să prezint uh, niște argumente, Ehm, simt datoria să-l susțin pe domnul Lopez Aguilar și să-l felicit pentru echilibrul din dezbaterea pe care am avut-o și pentru cuvintele pe care le-a spus cu mare seriozitate și demnitate și nimeni până acum nu a propus contrapoziții serioase și întemeiate eu cred în această dimineață că în loc să ne lansăm în dezbateri filozofice, uh, pe teme de drept și de lege, să ne gândim mai degrabă serios și responsabil la siguranța cetățenilor noștri, a lucrătorilor, a tinerilor care sunt victime ale terorismului un tren care, de exemplu, transporta muncitori, lucrători, tineri și care a fost victima unor atacuri teroriste. Uh, acești oameni au dreptul la siguranță și asta trebuie să prevaleze în fața uh, aspectelor politice sau ideologiilor noastre. Și nu cred, așa cum a spus domnul Baten, că putem vota împotrivă. Fără îndoială, noi vom, uh, membrii Liga Nord, vom vota pentru Sigur, înțelegem care sunt uh, preocupările legate de protecția informațiilor, dar noi credem că important acum este să înțelegem că există un terorist diseminat în întreaga lume care ar putea fi chiar unul nuclear. Mulțumesc, domnul Molzer. Vă mulțumesc. Acest acord, în mod evident, nu oferă garanții suficient de puternice pentru protecția datelor uh, cetățenilor europeni, cu atât mai mult cu cât aceste date pot fi transferate de către uh, autorităților americane altor state terțe. Acest acord, de asemenea, nu va fi supus votului Congresului și nu este obligatoriu, nu are un caracter obligatoriu pentru autoritățile americane. Cred că este naiv din punctul nostru de vedere să credem că serviciile americane nu vor folosi toate aceste uh, date și în alte scopuri decât cele statutate în acord. E clar că protecția cetățenilor europeni nu uh, este la fel de bună ca și protecția cetățenilor americani. Eu cred că uh, Uniunea Europeană ar fi putut negocia altceva. Urmează domnul Busutil, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Atunci când trebuie să votăm, trebuie să ne punem întrebarea esențială. Acest acord ne permite să avem un bun echilibru între două obiective care ne sunt dragi tuturor protejarea vieții private a cetățenilor noștri și uh, garantarea securităților. Iată întrebarea la care trebuie să răspundem când discutăm despre acest acord și trebuie să hotărâm dacă votăm cu da sau nu. Răspunsul meu la această întrebare este pozitiv. Da, acest acord ne permite să avem un bun echilibru, deși sunt și eu îngrijorat de faptul că acest acord nu corespunde așteptărilor noastre destul de mari în ce privește protecția datelor cu caracter personal. Eu cred că trebuie să sprijinim acest acord din trei motive. Multe dintre ele au fost deja menționate. Mai întâi pentru că e mai bine să-l avem pe acesta decât niciun fel de acord. Și Cred că vom avea astfel certitudine juridică pentru a garanta securitatea cetățenilor noștri și avem un nivel mai ridicat de protejare a datelor decât uh, cum se stipula în acordul din 2007. Și în plus ar trebui să uh, acceptăm acorduri bilaterale dacă refuzăm um, acordul despre care discutăm astăzi și oricum datele vor fi transferate. În al treilea rând, trebuie să acceptăm faptul că Statele Unite au dreptul să solicite orice fel de date doresc din partea pasagerilor care doresc să ajungă pe teritoriul lor. Ce vrem noi să facem aici este să uh, protejăm uh, um, viața privată a cetățenilor noștri atunci când ei aleg să uh, transfere aceste date. Și nu vrem să obstrucționăm traficul de pasageri, vrem să evităm uh, perioadele prea lungi de așteptare. Și nu există nicio îndoială asupra faptului că procesarea, prelucrarea datelor PNR este un plus pentru securitatea cetățenilor noștri. Nu trebuie să fie un subiect tabu să spunem acest lucru, că protejarea securității este deosebit de importantă. Nu este un acord perfect, uh, dar este cea mai bună alternativă. Domnule Busutil, spune președintele, acceptați o întrebare din partea doamnei Lopez? Grazie, președinte. Senior... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Busutil, știți că în parlamentele naționale există trei țări care și-au inclus informațiile PNR în legislația națională. Regatul Unit și Franța se numără printre acestea. Este inclusă în uh, legislația pentru imigrație. Danemarca este cea de-a treia țară și um, a introdus informațiile PNR, utilizarea acestora în scopuri de combatere a terorismului. Știți că în parlamentele naționale există aceleași discuții ca aici pe această chestiune foarte importantă? Raportul Comisiei nu este singurul raport pe acest subiect. Așa cum ați spus și dumneavoastră, există un raport din partea Agenției de Supraveghere a Datelor, care nu este doar pentru scopuri interne și a grupului pe articolul 29. Aici participă statele membre care au spus că acest acord încalcă drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni. Domnul Busutil, mulțumesc, domnule președinte, da, știu asta și noi considerăm acordul PNR um, și um, eficiența sa în lupta împotriva terorismului așa de eficient încât vrem să avem un astfel de sistem și în Uniunea Europeană. Principala problemă în argumentele celor care se opun acestui acord și spun că nu oferă suficientă protecție, uh, protec, protecție informațiilor personale. Deci principala mm, defecțiune este faptul că fără acest acord, garantarea protecției informațiilor personale ar fi și mai slabă. Deci vreau să îi rog pe cei care se opun să rețină acest lucru. Mulțumesc. Are cuvântul acum uh, doamna Sipel. Vă mulțumesc, domnule președinte. Atacurile teroriste au uh, fost Uh, cele care au declarat astfel de măsuri uh, de prevenire a terorismului și de colectarea datelor PNR. Dar terorismul în sine nu este un motiv suficient pentru astfel de măsuri. Tocmai de aceea acum vorbim despre criminalitate organizată, vorbim despre trafic de uh, ființe umane. Există o milioane de da, baze de date existente, dar eficiența acestora este redusă. Doamna Malmström spune că Ehm, acum, din fericire, multe dintre date sunt, uh, sunt păstrate doar pentru o perioadă de 10 ani, însă aceasta nu reprezintă o protejare a datelor cu caracter uh, personal. E nevoie de mai mult pentru această garanție. Și ce se întâmplă cu acordul pe care îl discutăm astăzi? Milioane de date cu, priv- cu caracter personal ale unor cetățeni care nu sunt suspectați de absolut nimic, nimic pot fi păstrate pe o perioadă mai lungă de 10 ani și uh, pot fi prelucrate. Uh, guvernul german spune pe site-ul său de internet că cei care se deplasează în Statele Unite ale Americii uh, se pot aștepta ca datele lor să fie folosite pentru uh, Uh, aplicarea de pedepse uh, pentru anumite infracțiuni care sunt considerate ca infracțiuni în Statele Unite ale Americii, dar nu și în Germania. Deci iată cu ce ne putem, la ce ne putem aștepta cu toții noi cei care mergem în Statele Unite ale Americii. Fiecare tribunal american poate accesa datele noastre și ne poate pedepsi pentru uh, chestiuni uh, nerecunoscute de legislația pe care o reprezentăm. Mai mult decât atât, aceste date ale noastre pot fi transferate unor state terțe. Mă tem că aceasta este ceea ce ne oferă acordul actual și nu putem vorbi în contextul acestui acord despre protejarea datelor noastre. Vedem că în Statele Unite ale Americii există o mulțime de persoane care sunt suspectate de ter- terorism și sunt arestate pe perioade de ani și ani de zile fără a fi fi deferite justiției. Acesta este scopul pentru care folosesc autoritățile americane aceste date. Cu toții suntem suspecți, cu toții suntem uh, suspectați de autoritățile americane și noi ajutăm în acest sens autoritățile americane oferindu-le datele PNR ale cetățenilor noștri. Domnul uh, Albrecht spunea că trebuie să ne jenăm cu toții de uh, Um, decizia noastră de a uh, vota în favoarea acestui acord. Nu, cred că merge prea departe domnul Albrecht. Cred că cu toții trebuie însă să fim responsabili pentru deciziile noastre și să să um, înțelegem implicațiile acestui acord. Doamna Grispec. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aceste acronime PNR și ACTA și așa mai departe, le pomenim foarte des și cetățenii nu știu de fapt ce înseamnă acest lucru. De fapt, ce se ascunde în spatele acronimului PNR? Un transfer de date uh, um, abuziv, uh, faptul că autoritățile americane vor ști tot, nu numai numele, prenumele meu și adresa mea, ci unde călătoresc, cât am cheltuit pentru biletul meu de avion, ce îmi place și ce nu-mi place să mănânc și așa mai departe. În timpul dezbaterii lungi, adevărat, dar pasionante, s-au cerut garanții, garanții care ne-ar fi permis să acceptăm un acord. Aceste garanții lipsesc astăzi, nici în ce privește reciprocitatea, nici pe planul proporționalității, așa cum ne-a reamintit uh, colegul nostru Graham Watson sau așa cum a spus doamna Foster, cu care nu sunt de acord, ea spunea că aceste date nu sunt foarte importante. Păi dacă tot nu sunt așa importante, de ce nu putem să solicităm reciprocitate din partea Statelor Unite? Apoi mulți spun că acesta este cel mai bun rezultat pe care am fi putut să-l obținem, că nu o să obținem nimic mai mult și că ar trebui să cerem părerea judecătorilor, dar este inadmisibil să ne pierdem astfel uh, simțul răspunderii. Trebuie să existe un echilibru în Europa între uh, securitate și lupta împotriva terorismului și uh, protejarea libertăților. Din aceste motive voi vota împotriva acestui acord. Mulțumesc, acum are cuvântul doamna Flotr. De la începutul acestei dezbateri au intervenit mulți colegi care au spus că acest acord nu aduce atingere drepturilor fundamentale. Ar au spus e mai bine decât nimic, ar fi rău fără acest acord și apoi, sigur, renunțăm puțin la drepturile noastre, dar avem uh, um, drepturile privind securitatea garantate. Bun, știm cu toții S-a demonstrat, nu doar s-a spus, că o politică de luptă împotriva terorismului pentru a fi eficientă, nu doar morală sau să răspundă la obligații internaționale, deci pentru a fi eficientă trebuie să se respecte în totalitate drepturile omului și internaționale. Prin urmare, înainte de toate, este puțin credibil că acest uh, acord nu poate fi uh, demonstrat. Trebuie să înțelegem Așa cum s-a văzut în trecut, că cetățenii europeni în acest domeniu se pot baza doar pe Parlamentul European. Vom fi de partea lor sau ne vom lăsa impresionați de amenințări, fiindcă trecutul este viu au existat închisori secrete ale uh, CIA, au existat uh, Uh, pedepse cu tortura, transferuri ilegale pe teritoriile țărilor noastre. Trebuie să uh, identificăm cine e de vină. Vrem să cooperăm, dar atunci când uh, serviciile ies din cadrul legal, nu putem fi de acord. Asta este un lucru foarte grav. Doamna Renauzer, primiți o întrebare rapidă din partea doamnei Foster? Doamna Flotră, pentru dumneavoastră este întrebarea. Foarte scurt, domnule președinte, la comentariile pe care le-am auzit de la colega Flotră, ați spus că toți cetățenii se opun. Vreau să vă spun că majoritatea cetățenilor nu știu nimic despre asta. Cetățenii Uniunii Europene doresc să se asigure că guvernele lor își asumă responsabilități atunci când ei călătoresc uh, și vor să facă acest lucru liber, călătoresc în Europa și în întreaga lume. Vor ca guvernul lor să își asume responsabilitatea pentru siguranță și să ia deciziile dificile. Eu mă întâlnesc cu mulți cetățeni și cred că și dumneavoastră, mai ales având în vedere alegerile care urmează în Franța. Nimeni nu știe ce înseamnă PNR și nici nu interesează. Ei doresc ca politicienii să le asigure securitatea. Atât. Doamna Flotră, vă rog, dacă vreți să răspundeți. Am spus că în dezbaterea noastră de parlamentar nimeni nu a negat faptul că se renunță la o parte din drepturile cetățenilor. Spuneți că cetățenii nu știu, păi asta este foarte grav. Dacă luăm datele personale a cetățenilor fără a, ca aceștia să știe, eu cred că, sincer, nu este rezonabil și nu putem spune cetățenilor europeni că se vor regăsi într-un sistem de luptă împotriva terorismului în stil american, cu tribunale militare, fără garanții procedurale și că pot fi închiși fără a li se aduce acuzații. Cetățenii europeni merită și trebuie să fie la curent cu privire la soarta pe care vreți să o rezervați, doamnă Foster. Acum uh, are cuvântul Domnule Renauzer. Vă mulțumesc. În 2010, Parlamentul European a promulgat cu o mare majoritate două rezoluții. În cele două rezoluții, Parlamentul European a stabilit condiții. Iar acum acest acord nu respectă nici una dintre condițiile stabilite de noi uh, profilingul nu este exclus. Metoda pull poate fi în continuare folosită. Uh, în al treilea rând, domeniul de aplicare sau de uh, scopul acestui acord nu este suficient de clar. De asemenea, obiectivul pentru care datele sunt uh, colectate nu este bine, bine stabilit. Deci nici una dintre condițiile stabilite de noi nu, este, nu se reflectă în noul text. De asemenea, acest acord, mai mult ca sigur, ar putea fi uh, respins de către Curtea Europeană de Justiție. De asemenea, Curtea Europeană pentru Curt- Drepturile Omului nu poate fi de acord cu acest uh, acord și eu consider că Parlamentul European, dacă este să se ridice la nivelul așteptărilor, trebuie să lupte împotriva acestui acord. Domnul Mauro. Grazie. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulți dintre colegii mei, chiar și cei care vor vota da astăzi, au denunțat uh, o anumită fragilitate, anumite slăbiciuni ale acestui acord. Și vreau să fac trimitere la ce a spus atât doamna comisar Mașom, cât și la ce a spus Consiliul. Atunci când au vorbit cu claritate despre noile concesii destul de importante care există în acest acord, printre care Eu cred că recunoașterea prerogativelor și a drepturilor nu este neapărat o concesie. Trebuie să facem bine distinția. Și poate că există și o diferență de mentalitate între noi și americani. Poate de aceea autoritățile americane nu uh, uh, s-a mulțumit să negocieze numai cu instituțiile europene, ci uh, au inițiat uh, și negocieri cu uh, statele membre pe negocieri bilaterale. Cred că nu există niciun ministru de externe care să nu fi fost abordat în această privință. Eu cred că trebuie să recunoaștem progresele care s-au făcut cu acest acord și de acest motiv trebuie să votăm pentru. Pentru că o poziție unită a Uniunii Europene nu are cum să fie construită peste noapte. Nu reușim dintr-o singură mișcare să transferăm uh, uh încrederea totală către uh, Comisia Europeană și să fim convinși că aceasta poate să protejeze în mod eficient drepturile uh, cetățenilor europeni. Președintele Comisiei Libe a, deschis, a descris foarte bine cât a fost de uh, detaliată și cât a fost de animată dezbaterea uh, în cadrul Comisiei care s-a ocupat de acest acord. Eu cred că așteptăm vremuri mai bune, noi trebuie să votăm uh, da la acest acord. Mulțumesc, domnule Maur, acum are cuvântul doamna Kinga Gons pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul European trebuie să își dea acordul pentru acest acord PNR, ca și în cazul uh, anterior, când l-am respins. Nu doar datorită conținutului, ci și pentru că nu am primit suficiente informații și pentru că nu au fost luate în considerare pozițiile Parlamentului European sau respectate pe durata negocierii. Am avut între timp uh, un dialog, o discuție în uh, Comisia Libe cu reprezentanții Comisiei și o parte dintre cerințele noastre acum se regăsesc în acord, care însă rămâne inacceptabil. Continu să cred că totuși trebuie să sprijinim acest acord, altfel informațiile, datele vor ajunge oricum în Statele Unite, fără să existe niște garanții uniforme, fără să existe posibilitatea căilor de atac sau o monitorizare a ce se întâmplă cu aceste informații, cu aceste date. Alternativa la un astfel de acord PNR ar fi acordurile bilaterale între Statele Unite și statele membre și pozițiile statelor membre ar putea fi mult slăbite. Sunt de acord deci cu acest acord, fiindcă Parlamentul European și Uniunea Europeană vor putea primi informații cu ce se întâmplă pe durata punerii în aplicare a acordului și dacă se va considera necesar, putem uh, relansa procesul de negociere pe parcurs. Pasagerii, de asemenea, pot fi informați cu privire la ce se întâmplă cu datele lor și există și certitudine juridică pentru liniile aeriene europene. De aceea vreau să cer Comisiei Europene să monitorizeze cu atenție punerea în aplicare a acordului, utilizarea și prelucrarea datelor și să informeze Parlamentul în mod corespunzător dacă se stabilește că protecția datelor cetățenilor europeni nu este asigurată și să reînceapă procedura de negociere. Doamna Nicolae, un minut.

absolut imediat. 15 ani perioada de păstrare a datelor, chiar mai mult de 15 ani în anumite cazuri excepționale. E asta o îmbunătățire? Acest acord uh, face posibilă judecarea de către americani a unor cetățeni europeni. E așa ceva corect? Nu. Există o mulțime de colegi care vor vota pentru acest acord, spunând că e mai bine să ai un acord decât să nu ai nimic. Dar dacă votăm un acord care nu conține astfel de garanții, atunci eu cred că mergem pe calea greșită. Dacă facem așa ceva, e clar că nu luptăm pentru interesele cetățenilor europeni, iar lucrul acesta nu ni-l permitem în calitate de politicieni europeni. Doamna Foster spunea că cetățenii europeni habar n-au uh, ce înseamnă datele PNR. Ei bine, în cazul acesta trebuie să informăm cetățenii europeni. După cum spuneam, dacă acceptăm acest uh, acord, ne pierdem credibilitatea. Un cartonaș albastru din partea domnului Vos. Acceptați întrebarea? Ähm, da, am o întrebare. Care este, din punctul tău de vedere, alternativa? Dacă nu avem o, un astfel de acord, atunci datele vor fi păstrate într-o manieră deloc controlată de către Statele Unite ale Americii. Uh, Uh, o astfel de măsură ar duce, bineînțeles, la periclitarea securității cetățenilor europeni. De ce spui că cetățenii europeni sunt defavorizați de astfel de acorduri? Uh, nici pe departe lucrul acesta nu este valabil, ci din potriva acest acord ar duce la simplificarea procedurilor de călătorie înspre Statele Unite ale Americii. Nu ești de aceeași părere? Pela, pela tua Mulțumesc pentru această întrebare. Întrebarea pe care a, trebuie să ne opunem este dacă vom legitima ceva care să încalce drepturile fundamentale și legislația privind protecția datelor. Dar americanii deja au acces la datele pe care, care sunt deja pe teritoriul lor. Totuși este vorba de un jaf și nu putem legaliza acest lucru fiindcă peste câțiva ani o să primim aceleași cereri din partea Chinei, a Rusiei, a Arabiei Saudite, care vor lupta și ele împotriva terorismului. Aveți o întrebare din partea domnului Foster. Acceptați, doamna Foster? Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să-i spun ultimului vorbitor, dacă vreți să mă citați, atunci faceți-o cu corectitudine. Știți foarte bine că eu nu am spus asta în ceea ce privește înțelegerea cetățenilor cu privire la PNR. Deci dacă vreți să faceți astfel de atacuri josnice în afara acestei instituții. Uh, mulțumesc. Mrs. Passer à l'orateur suivant. Următorul vorbitor. Doamna Foster, eu vreau să vă răspund, v-am citat corect. Ați spus nu suntem aici pentru a primi prelegeri din partea dumneavoastră. Vreau să vă spun ceva. Cetățenii dumneavoastră v-au ales pentru a auzi aceste prelegeri din partea noastră, cum și noi le ascultăm pe cele din partea dumneavoastră. Și nu accept să ne spuneți aici că am uitat de morții din 11 septembrie. Uh, nu vreau să vă spun acest lucru, dar nu jigniți această parte a Parlamentului spunându-ne că am uitat de victimele terorismului. Mulțumesc, domnule Tavares. Doamna Vertman are acum cuvântul un minut. Mulțumesc. Suntem cu toții de acord că Uniunea Europeană și SUA trebuie să protejeze securitatea tuturor cetățenilor europeni. Cred că cu toții suntem de acord că terorismul este un flagel care trebuie să fie combătut. Cu toate acestea, permiteți-mi să spun încă o dată astăzi că articolul 16 al tratatului de la Lisabona și uh, uh, și, de asemenea, Carta Drepturilor Omului garantează respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor europeni. În articolul 13 însă a acestui acord există un text care contravine uh, articolelor pe care și tratatelor pe care le-am menționat în prealabil. Prin urmare, eu consider că Comisia trebuie să negocieze în continuare pentru a ajunge la un rezultat acceptabil pentru noi toți. Siguranța este fragilă, e dreptul, dar în același timp uh, drepturile fundamentale trebuie să fie garantate. E important să găsim un uh, echilibru perfect între cele două și o putem face. Mulțumim, urmează domnul Engel, două minute. Thank you, Madam President. Vă mulțumesc, doamna președinte. După o oră și 40 de minute de dezbatere, am în continuare impresia că acest acord nu are mare lucru de a face cu securitatea sau cu protejarea datelor cu caracter personal, ci că mai degrabă va crea un cadru juridic european pentru punerea în aplicare a metodelor uh, în ce privește datele PNR americane. Bineînțeles că acest stat are dreptul să uh, facă ce vrea uh, vis-a-vis -vis de cei care îi calcă teritoriul. Dar, de asemenea, nu există nicio umbră de îndoială asupra faptului că Statele Unite ale Americii or să facă tot ce pot pentru a obține ceea ce vor. Din nefericire, <laughs> Statele Unite nu au un tratat de la Lisabona care să oferă Senatului sau Congresului anumite drepturi sau de a pune condiții înainte de uh, ratificarea anumitor acorduri, precum acest acord. Și nu pot și nu vor crea sau ceda drepturi care nu există în legislația americană. Și deși îmi pare rău pentru noi și chiar și pentru grupul meu, pentru că eu nu pot să fiu de acord cu poziția grupului meu, eu nu pot să spun da unui acord care nu schimbă nimic din ce se întâmplă actualmente, pentru că nu poate să schimbe. Cu acest acord nimeni nu va fi mai protejat mai bine decât era înainte și nu va fi mai protejat sau nu se va simți mai bine atunci când trece un punct de frontieră, când intră pe teritoriul american. Și Statele Unite, când va veni vorba de căi de atac, pe care ar vrea, la care ar vrea să aibă uh, recurs cetățenii europeni, va spune că acest lucru nu este posibil în baza legislației lor. Mulțumesc, domnule Engel. Acum are cuvântul domnul Druțas. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să spunem foarte clar că nu avem de-a face cu un acord perfect. Am auzit aici rezerve, am auzit uh, argumente împotrivă perfect întemeiate. Însă se pune o întrebare mai există o altă opțiune? Cum putem garanta siguranța și drepturile cetățenilor europeni în cel mai bun mod posibil, având în vedere circumstanțele actuale? Cred că acest acord, acest acord pentru care vom vota, are multe puncte slabe, dar cred că totuși trebuie să votăm pentru. Aș vrea să menționez un alt aspect. Parlamentul European votează astăzi un acord internațional și într-un acord internațional trebuie să avem în vedere o serie de parametri. De exemplu, care este viitorul colaborării dintre Statele Unite și Uniunea Europeană, care este rolul pe care dorim ca Uniunea Europeană să-l joace pe viitor. Parlamentul European dorește să joace un rol mai important în negocierile în care este implicată Uniunea Europeană și asta este foarte bine. Dar trebuie să demonstrăm că noi, Parlamentul, avem sensul responsabilității și putem să facem ce trebuie. Are acum cuvântul domnul Diaz de Mera. Două minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să adaug și eu părerea mea personală acestei dezbateri. Pornind de la amenințările cu care ne confruntăm, acordul PNR trebuie să fie luat în considerare în contextul politicii de prevenire și combatere a terorismului. Deci trebuie să ținem cont de absolut toate politicile europene în acest uh, sens. Și absolut uh, toate actele, tratatele și programele noastre spun că trebuie să colaborăm mai strâns cu uh, partenerii internaționali. Ei bine, datele PNR pot fi folosite pentru a suplini și a ajuta anchetele internaționale. Nu, nici mai mult, nici mai puțin. Acordul ac- actual este mult mai bun decât cel din 2007. Metoda PUSH este recunoscută în momentul de față ca metodă de transmitere a datelor. Astfel, prin această metodă va exista o mai mare, un mai mare echilibru în ceea ce privește evaluarea datelor și, în plus, să nu uităm de toate acele prevederi cu privire la ștergerea datelor. Există posibilitatea în acest acord de folosire a unor căi de atac. Există de asemenea măsuri cu privire la protecția datelor pornindu-se de la principiul proporționalității. Măsurile pot fi uh, luate doar în cazul în care acestea sunt uh, necesare și în momentul în care corespund tuturor uh, standardelor Uniunii Europene în ceea ce privește protecția datelor. Deci avem acum două posibilități. Fie votăm pentru și profităm de pe urma acordului sau votăm împotrivă și creăm astfel un vacuum legislativ pozitiv, care va duce, bineînțeles, la încheierea unor tratate bilaterale și la pedepsirea companiilor aeriene. Noi trebuie să avem uh, grijă ca protecția datelor cu caracter uh, uh, personal să aibă o mare calitate conform standardelor europene. Vrem ca pasagerii să se poată bucura de, dat, de drepturile lor în ceea ce privește uh, păstrarea și, de asemenea, prelucrarea datelor lor. Și, pornind de la acest uh, fundal, nu pot decât să votez în favoarea acestui uh, acord. Domnul Leichtfried dorește să vă adreseze o întrebare. Sunteți de acord? Domnule Leichtfried? Vă mulțumesc, uh, domnule, doamnă președinte. Domnule Diaz de Mera, ați vorbit despre o serie de strategiei europene în ceea ce privește combaterea terorismului. Da, aveți dreptate. Însă, în aceste documente pe care le-ați menționat, uh, întotdeauna ne-am plâns uh, de faptul că drepturile cetățenilor europeni sunt permanent îngrădite. Amintiți-vă despre dezbaterile pe care le-am avut cu privire la acta. Nu credeți că mergem prea mult, prea departe? Nu credeți că toate aceste decizii pe care le luăm nu fac nimic altceva decât să limiteze drepturile cetățenilor europeni pentru care ar trebui să luptăm? Mulțumesc! În realidad, eh, yo a lo que me refería... Mulțumesc, eh, stimate coleg. Poate că n-ați ascultat foarte bine ce am spus eu. Am făcut alizie la, aluzie la strategia de securitate a Uniunii Europene, respectiv programul de la Stockholm. Dumneavoastră eh, folosiți limba lui Goethe și eu folosesc limba lui Cervantes. Și deși avem interpret, se pare că nu putem să comunicăm foarte bine căci vorbiți despre impresii și eu vorbesc despre experiență. Astfel, bazându-ne pe experiențele noastre în domeniul securității, eu sunt în favoarea PNR. Foarte bine, acum recomandă doamna Ghion pentru două minute. Mulțumesc, doamnă președintă. Întâi de toate vreau să insist pe două aspecte care mi se par foarte importante la început. Nu ne opunem PNR-ului în general și lupta împotriva terorismului rămâne una dintre prioritățile noastre. Având în vedere acest lucru, trebuie să înțelegem că un compromis înseamnă concesii de ambele părți. Nu poate fi perfect, dar nu se poate ca concesiile să vină dintr-o singură parte argumentele prezentate de comisie nu ne-au convins pe toți să votăm pentru acest acord. Au fost înregistrate progrese, dar nu suficiente și în orice caz nu răspund tuturor preocupărilor exprimate în mai 2010 de Parlamentul nostru. Proporționalitatea nu este suficient respectată, durata de păstrare a datelor este prea mare, domeniul de aplicare este prea mare și așa mai departe. Este o situație regretabilă, fiindcă acest acord ar trebui uh, să permită uh, aplicării standardelor privind protecția datelor. Am ascultat logica propusă de comisie. Ni se promite să fim informați în mod regulat. Ne bucurăm de acest lucru putem cere, Parlamentul poate cere suspendarea acestui acord și Comisia va lua în considerare această cerere, ni se spune. Foarte bun și asta, dar acordul nu pare să poată fi negociabil. Prin urmare, pariul care ni se cere să-l facem este unul foarte nesigur. Mulțumesc, domnul Coelho, acum două minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă Domnule președinte al Consiliului în exercițiu, doamnă comisar, este foarte clar că un acord în ce privește datele PNR între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii este cea mai bună soluție cu putință și este una de preferat față de acordurile bilaterale. Numai astfel putem să avem o abordare coerentă, mai multă certitudine juridică, un nivel mai ridicat de protejare a datelor cetățenilor noștri. Eu nu pot decât să recunosc eforturile făcute de către doamna Malmström în timpul negocierilor cu partenerii americani. E adevărat că rezultatul final este departe de cel Eh, pe care am putea să-l acceptăm cu brațele deschise. Eu atunci am ales să mă abțin, pentru că nu pot să spun că uh, îmbunătățirile sunt cu adevărat eh, notabile. S-a vorbit despre uh, perioada după care datele vor fi anonimizate, s-a vorbit despre căile de atac și așa mai departe, așa cum figurează la articolul 23, dar aceste drepturi nu figurează undeva în legislația americană. Numai dacă Congresul American ar fi fost implicat, atunci aceste drepturi ar fi fost bătute în cuie, dar nu este cazul. Apoi, în ce privește acest sistem de extragere a datelor, pentru Australia foloseam sistemul de transferare a datelor, așa numitul pool în engleză. Or, acum, cu Statele Unite ale Americii, se va folosi teritoriul push. E adevărat că statele suverane pot să, folos- solicite date din partea cetățenilor care vin pe teritoriul lor. Dar nu mi se pare normal ca aceste date să fie transferate în mod automat, chiar și atunci când zborurile nu aterizează în SUA. Eu cred că ar trebui ca aceste baze de date să nu poate fi accesate de țări terțe. Apoi, în ce privește datele cu caracter sensibil, acordul de 2004 nu permitea folosirea acestor date. Acum se uh, autorizează prelucrarea acestor date. Apoi, în ce privește perioada de păstrare a datelor, acum această perioadă s-a prelungit de fapt, nu mai există o dată când aceste date sunt șterse din sistem. Mulțumesc, domnul Sasoli, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă Maltrom, a spus foarte bine că nu e un acord perfect. Dacă l-am fi făcut noi, europenii, l-am fi făcut uh, altfel. Dar asta nu este până la urmă o directivă. Este un acord între părți. Un acord este mai bun decât lipsa unui acord. Deci vorbim despre un acord care ne permite să înregistrăm progrese, să facem pași înainte, va putea să apoi suferă îmbunătățiri, fiindcă în fiecare an se încheie acorduri care nu sunt secrete, care au fost încheiate cu toate statele Uniunii Europene și un acord european va reveni în fiecare an în Parlament, va fi verificat prin urmare, trebuie să luăm în considerare situația aceasta politică. Prin acest acord, Europa se așează la masa de discuție cu Statele Unite și are un impact asupra jurisdicției americane. Mulțumesc grupului meu pentru că a permis un vot liber și delegației Partidului Democratic Italian pentru că a ales să voteze pentru acest acord. Mulțumim domnului Sassoli. Acum trecem la procedura intervențiilor spontane. Avem un cartonaș albastru până atunci. Nu, era pentru catch de ai. Trecem la intervențiile spontane. Nu vom putea uh, accepta pe toată lumea, fiindcă mai există o dezbatere și voturile la prânz, dar să încercăm să fim echilibrați. Doamna Corața, vă rog să respectați minutul. Micro, micro. Vous me faites ah, voilà, merci. Uh, thank you, Madam Chair. I didn't... Vă mulțumesc, domnule președinte. Astăzi n-am auzit absolut niciun fel de alternativă, alternativă viabilă. Știți că acordurile internaționale sunt compromisuri. Aceasta e natura unui acord, un tango între parteneri. Care este alternativa pe care o oferim cetățenilor europeni? Să nu călătorească în Statele Unite? E bine, da, asta este singura alternativă pe care le oferim, îngrădindu-le astfel libertatea. Deci, doamnă președinte, haideți să fim realiști. Nu, acordul nu este ideal. Bine, dar ce altceva avem la dispoziție? Uh, SUA pot uh, colecta date în statul uh, lor. Ați dori mai degrabă să avem tratate bilaterale, bilaterale secrete? Doriți ca SUA să suspende uh, libera circulație? Doamnă președinte, acordul actual este mult mai bun decât cel din 2007. Este în mod evident un pas înainte în ceea ce privește oferirea protecției datelor cetățenilor noștri. Eu sunt în favoarea securității uh, și garantării uh, drepturilor cetățenilor europeni. Doamna Gomez, un minut. Acordul PNR pe care l-a negociat Comisia în anul 2011 are probleme majore. Sunt îngrijorată de faptul că cetățenii europeni nu au nicio cale de atac în fața instanțelor din uh, Statele Unite, nu au drepturi egale cu cetățenii americani. Ni se spune că acest acord este mai bun decât cel din 2007 și, de, și decât cele care au fost negociate pe plan bilateral uh, de către guvernele europene, așa cum a fost cazul cu acordul bilateral dintre Portugalia și Statele Unite ale Americii. Acest acord a fost ratificat de Parlamentul Național Portughez în ciuda semnelor de întrebare în ce privește protecția datelor. Acordurile bilaterale, dacă intră în vigoare, eh, sunt de o calitate mai eh, proastă decât acest acord. Eu cred că cetățenii vor fi mai bine protejați și Parlamentul va putea să monitorizeze punerea în aplicare a acestui acord dacă și Comisia își respectă promisiunile. De aceea am să votez pentru acest acord. Mulțumesc care cuvântul domnul Micolașic. Mulțumesc, doamnă președintă. Dragi colegi, doamnă comisar, cred că hotărârea noastră de a combate terorismul și criminalitatea internațională trebuie să se reflecte în niște măsuri concrete care să respecte normele și standardele europene. Nu se poate abuza însă de datele personale ale cetățenilor europeni. Trebuie să respectăm principiul proporționalității și trebuie să respectăm standardele de protecție a datelor. Și cred că activitățile de colectare, prelucrare și păstrare a datelor trebuie să respecte îndeaproape niște norme foarte stricte. Trebuie să se asigure o monitorizare a acestor activități. Mai rămân însă multe lucruri neclare și cred că acordul, în forma sa actuală, nu acordă toate garanțiile necesare Mulțumim. Are acum cuvântul domnul Pașcu. Today's agreement is an expression of... Acordul, acordul de astăzi este expresia unui nou echilibru între un stat care vrea să știe cât mai multe și pune cât mai multe întrebări și nevoia de a, proteja, de a se proteja împotriva terorismului, mai ales după atentatele din 2001. Înainte de a fi îngrijorat de transferul de date PNR, ar trebui să ne pese mai mult de conținutul care este colectat. Eu nu înțeleg de ce este relevant să se știe dacă ești sau nu afiliat la un sindicat atunci când cumperi un bilet de avion. Și dacă tot transferăm date, atunci mai bine să începem să le colectăm aici în Europa și ar trebui să existe reciprocitate, să ne se transferă și nouă datele care au fost colectate și prin alte mijloace de către americani. Dar cum nu există altă alternativă, atunci am să fiu și eu de acord cu acest acord. Mulțumesc că acum are contul domnul Sarvama. I've been sitting here since nine Vă mulțumesc. De la ora 9 mă aflu în sală și dați-mi voie să vă spun că sunt uimit de faptul că nu am auzit uh, nimic despre aplicarea legii. Am fost uh, la o cafea, sper că s-a menționat această sintagmă în absența mea. E bine, uh, vă, vreau să vă informez că am, deși nu sunt american, am stat în, am locuit în SUA câțiva ani de zile și în acest context dați-mi voie să vă spun că multe dintre cele spuse de către dumneavoastră uh, Uh, sunt rezultatul unor neînțelegeri. Vreau să întreb pe colegii din uh, stânga hemiciclului dacă în momentul în care cineva vine la ei acasă, nu doresc uh, ei să afle care e intenția acestor vizitatori, între ghilimele. Eu cred că e absurd. Eu nu aș fi interesat de motivele vizitatorilor mei. Eu nu pot decât să votez pentru acest acord, clar. Doamna Meissner. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, respect dorința dumneavoastră de a îmbunătăți acordul, care arată așa cum arată el în momentul de față. Dar acum acordul nu arată suficient de bine. Sunt de acord cu colegul uh, anterior. Ehm, e clar că vrem să aflăm cu ce se ocupă vizitatorii, între ghilimele, cu care avem de-a face, dar, în același timp, ă, aceste ă, informații cu privire la vizitatorii noștri nu trebuie să fie păstrate pe o durată nelimitată. Dumneavoastră vorbiți despre o depersonalizare a datelor după șase luni de zile. Ei bine, nu e suficient. Ă, dumneavoastră spuneți de asemenea că datele oricum sunt colectate. Ei bine, acesta nu este un motiv suficient de puternic pentru mine pentru a vota în favoarea acestui acestui acord. Nu trebuie să ne grăbim în momentul de față. Știm prea bine că acordurile și negocierile cu Statele Unite ale Americii nu sunt niciodată echitabile. Am tot votat în favoarea unor acorduri cu SUA, chiar dacă nu sunt suficient de bune. Nu pot decât să fiu de acord cu doamna Renate Weber și să spun că e mai bine să nu avem o lege decât să avem o lege proastă. Mulțumesc, doamna Prendergast. Mulțumesc. Dragi colegi, am preocupări întemeiate în ceea ce privește acest acord din punct de vedere al domeniului de aplicare, obiectiv și necesitate. Transferul global a datelor pentru combaterea terorismului nu a fost demonstrat că este întemeiat. Însă Statele Unite sunt o țară suverană și pot solicita informațiile pe care le consideră necesare pentru a-și asigura securitatea. Cred că la această răspântie, doamna Malmström și Comisia au garantat cele mai ferme, au negociat cele mai ferme garanții pentru cetățenii europeni. Respingerea acestui acord nu ar împiedica fluxul de informații către Uniunea Europeană care s-ar întâmpla pe baza unor acorduri bilaterale. Trebuie să avem în vedere acest lucru dacă noi, ca Parlament, vrem să avem o atitudine responsabilă. Doamna Flasicova acum. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, s-a spus aproape tot despre acest acord. Și aș fi foarte tristă dacă această discuție ar fi percepută ca o dezbatere între mm, americanofili și cei care sunt împotriva americanilor. Eu cred că ar trebui să fim obiectivi. În luna mai anului 2010 uh, am respins uh, o propunere care ne fusese supusă atenție și acum avem un acord mai bun, vom putea să avem o mai bună cooperare cu Statele Unite ale Americii, vom avea parte de o situație mai echilibrată. Doamnă comisar, eu n-am nici cea mai mică îndoială ce privește faptul că ați făcut tot ce vă stătea în putință pentru a obține uh, concesii din partea uh, autorităților americane, dar n-ați putut să obțineți mai mult decât ce au vrut ei să cedeze. Este un acord plin de slăbiciuni, dar am să votez pentru. Doamna Latford are cuvântul. Vreau să spun, doamnei comisar Maștrom, că grupul ALDE este recunoscător pentru munca pe care a depus-o și declarația pe care ei ne-a trimis-o mi s-a părut ca fiind una foarte uh, utilă, foarte prețioasă, mai ales atunci când își ia angajamentul să monitorizeze îndeaproape mecanismele prevăzute în acest um, acord, mai ales cele de la articolul 4 în ce privește limitarea um, domeniului de aplicare al acestui acord. Este și motivul pentru care o parte din grupul ALDE Uh, va vota pentru acest acord și ea știe că noi uh, de asemenea vom fi cu ochii pe ea și sunt convinsă că va da dovadă de vigilență, așa cum a promis mai ales în momentul în care va trebui evaluat și revizuit acest acord. Și de aceea eu pot să votez pentru. Mulțumesc acum are cuvântul domnul Pașcu. Mulțumesc. Uh, doamnă comisar, în șapte UE și SUA au încheiat un acord cu privire la utilizarea și transferul datelor personale ale pasagerilor pentru a legitimiza și reglementa prelucrarea uh, Uh, datelor cetățenilor europeni de către Departamentul de Securitate Internă din Statele Unite. În mai nu am uh, fost de acord cu acest uh, acord pentru că nu s-au luat în considerare standardele europene care reglementau prelucrarea datelor personale. Noul text al acordului pe care îl discutăm astăzi s-a îmbunătățit din acest punct de vedere și uh, garantează o bună prelucrare a datelor, însă textul acesta are niște neajunsuri și de aceea în mai uh, s-a respins acordul. Textul este o încercare de compromis, e adevărat, dar trebuie să vedem dacă avem mandatul de a-i lipsi pe cetățenii noștri de drepturile care și le cuvin. Eu cred că nu, doamnă comisar. O, un punct procedural? Da, doamnă președintă. Îmi pare rău că întrerup discuțiile Însă mi se spune că traducerea în engleză și germană s-a făcut o gravă greșeală în intervenția mea. Am spus că nu pot fi de acord cu acest acord, nu sunt pentru și am explicat motivele. Însă se pare că în cele două versiuni, interpretarea în engleză și germană, s-a spus exact inversul intervenției mele, nu știu cu restul limbilor. Și vreau să subliniez pentru a fi clar că mă voi abține, așa cum am spus în intervenția mea. Bun, am luat notă, doamna Murvai, acum. Vă mulțumesc, stimați colegi. Până unde merge Europa? Unde sunt frontierele Europei? Ce putem accepta? Ce, ce mai putem oferi Statelor Unite ale Americii care ne cer tot timpul noi măsuri, noi decizii pentru a-i sprijini în lupta lor împotriva terorismului? Chiar dacă aceste noi măsuri și noi decizii încalcă legislația europeană. E clar că SUA au dreptul să ia măsurile care li se par potrivite pe teritoriul lor. Acum însă se vorbește despre combaterea terorismului și, bineînțeles, că există așteptări din partea Statelor Unite vis-a-vis -vis de Uniunea Europeană, de același, în același timp există așteptări Uh, ale cetățenilor uh, europeni și noi, uh, bineînțeles, nu putem să acceptăm ca și pe viitor închisori secrete americane să fie stabilite pe teritoriul european. Trebuie să spunem la un moment dat, gata. Vă mulțumesc. Închei aici sesiunea uh, CHDI și trebuie să dau cuvântul doamnei raportor și apoi Comisiei și Consiliului ca să trecem la următorul punct de pornire de zi. O, o punct procedural? Uh, nu aș vrea niciodată să vă pun uh, sub semnul întrebării uh, abilitățile, însă dați-mi voie să vă dau un sfat pe viitor. Și eu M-am anunțat pentru procedura Catch the Eye, m-am anunțat de la bun început, am participat la dezbatere de la bun început și eu cred că îmi puteți permite să vă cer ca pe viitor să includeți în această pro- procedură colegii care iau parte la dezbatere de la bun început și nu cei care apar la final. Oh, voilà. Da, întotdeauna este frustrant, trebuie să ținem cont de uh, timp și să putem să facem și următoarea dezbatere înainte de prânz când vor avea loc voturile și acum dau cuvântul doamnei Marstrom. Mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc tuturor pentru această discuție și pentru cooperarea cu Comisia Libe, cu, domnul, cu doamna raportor și raportorii din umbră. Să răspund la câteva întrebări pe scurt. Domeniul de aplicare este lupta împotriva terorismului și a criminalității grave transfrontaliere cu, pentru care pedepsele sunt de trei ani vama, migrația și controlul la frontiere nu sunt scopuri suplimentare. În ceea ce privește interesul vital, e vorba de viață și moarte, de boli transmisibile. Acest lucru s-a întâmplat doar în patru cazuri. Am făcut o revizuire a acordului actual din 2007-2010 în patru cazuri și niciunul dintre ele nu a inclus date europene hotărâri judecătorești. În Constituția Statelor Unite și unele europene, o instanță poate cere utilizarea datelor PNR pentru a dovedi că cineva a fost sau nu într-un avion, de exemplu. Odată doar s-a întâmplat acest lucru, conform evaluării noastre. Deci e vorba de cazuri foarte rare și toate sunt uh, înregistrate. În ceea ce privește push and pull, în, uh, spre deosebire de acordul uh, anterior, push, metoda push de transmitere este norma folosită de uh, liniile și organiza- aeriene și organizațiile internaționale. Ne-au spus că deja se folosește această metodă și că pot să facă față cerințelor. În 2 ani vor avea suficiente capacități de puș, de transmitere. În ceea ce privește căile de atac, se spune în acord că oricine poate să aibă acces la instanță uh, pentru a refuza accesul la datele sale conform actului privind datele personale din Statele Unite, nu au drepturi cetățenii europeni, dar uh, există o cale de atac și uh, oricum acest lucru este supus uh, revizuirii judiciare în ceea ce privește conținutul datelor. Acestea sunt datele pe care le oferi la înregistrare când îți rezervi unui uh, bilet. Nu spui dacă ești membru al unui sindicat sau ce vrei să cumperi la aeroport. Doar datele care se înregistrează normal sunt înregistrate. Nu știu cât de bine sunt informați pasagerii. Am ascultat dezbaterea dintre doamna Foster și colegi, dar se spune uh, că pasagerii trebuie să fie informați și asta este o evoluție în ceea ce privește profiling-ul este interzis în articolele 7 și 9. Așa cum s-a spus, Statele Unite, ca orice alte state, au dreptul să ceară date de la o persoană care intenționează să călătorească în statul respectiv. S-a făcut acest lucru de mult timp și se va face și pe viitor, după cum fac și majoritatea statelor membre ale Uniunii. negociem sau discutăm în prezent și despre un PNR european. De ce? Pentru că statele membre consideră că este important să putem lupta împotriva terorismului, dar și mai important împotriva traficului de droguri și de persoane, de ființe umane. Trebuie să ne asigurăm că transferul datelor este făcut în mod proporționat și limitat, asigurându-se cel mai mare nivel de protecție și respectarea drepturilor fundamentale. E datoria noastră a tuturor. Aș cerut Comisiei să renegocieze acordul din 2007 care este în vigoare în prezent. Am făcut acest lucru cu toții, cu sprijinul dumneavoastră al Parlamentului, am primit indicații clare în rezoluție și am avut și sprijinul Consiliului. Nu este perfect acest acord, nu am primit 100%, n-ați primit 100% ce ați cerut, sigur că nu. Însă, este, din toate punctele de vedere, un acord mai bun decât cel în vigoare în prezent și de aceea vă cerem acordul acest acord este foarte important pentru noi. Îl vom revizui și doamna Sipăl vor exista experți în protecția datelor la acea revizuire și mă angajez, cum am făcut-o și înainte, să asigurăm o transparență totală și să vă informăm cu privire la toate etapele în aceste proceduri de evaluare și revizuire. Mulțumim din partea Consiliului. Domnul Boțcov are cuvântul. Tusind tak for det, og må jeg ikke starte med endnu en gang Vă mulțumesc pentru această dezbatere interesantă. Vreau mai întâi să vă mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să fiu și eu prezent astăzi la dezbaterea dumneavoastră. Este o temă deosebit de importantă. Dezbaterea a dovedit cu vârf și îndesat acest lucru. Așa cum s-a putut constata în timpul discuțiilor, nu este un subiect simplu. Și multe dintre îngrijorările care au fost exprimate astăzi sunt și ele complexe. Aș vrea totuși să subliniez faptul că președinția consideră că acordul pe care îl avem astăzi este mult mai bun decât cel pe care îl aplicăm cu titlul provizoriu din 2007 până în prezent. Iată întrebarea fundamentală pe care trebuie să ne o punem acest acord va fi mai bun decât ce avem deocamdată? Răspunsul este da. Vom putea să consolidăm lupta împotriva criminalității um, transfrontaliere. Înțelegem foarte bine că mai rămân anumite semne de întrebare, surse de temeri. Dar Sper că atât eu cât și doamna comisar Maștrom am putut să vă uh, îndepărtăm o parte dintre ele și că v-am convins că este un acord bun. Credeți-mă că multe dintre întrebările pe care le-ați spus dumneavoastră astăzi aici au fost abordate și în timpul întâlnirilor Consiliului. În încheiere, aș vrea să subliniez faptul că uh, acest acord nu înseamnă sfârșitul dialogului transatlantic cu privire la folosirea datelor din registrele de pasageri. Va exista o evaluare, așa cum uh, figurează și în acord, a aplicării acestuia și vom vedea dacă domeniul de aplicare este uh, bine respectat și bine delimitat. Eu cred că este un bun prim pas că avem un nou cadru pentru folosirea acestor date întotdeauna este loc pentru mai bine. Dar cred că rezolvăm o problemă concretă pentru cetățenii noștri și pentru companiile aeriene. Așa cum a spus și doamna comisar, Consiliul și Parlamentul vor fi înștiințate și vor fi implicate în procedura de evaluare a acestui acord. Încă o dată, vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să particip la această dezbatere importantă pe un subiect de asemenea vital. Mulțumesc că în încheierea dezbaterii are cuvântul doamna raportor Invel pentru două minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Foarte succint. De la bun început, dați-mi voie să contracarez o neînțelegere. Am tot spus că toți europarlamentarii sunt conștienți de faptul că datele trebuie să fie folosite pentru combaterea terorismului. Nu suntem însă de acord ca aceste date să fie folosite pentru alte obiective, după cum spunea doamna comisar, controle vamale sau controlul bolilor infecțioase. În al doilea rând, Comisia are o interpretare ciudată a articolului 4, o interpretare unică și uh, neîmpărtășită de uh, parteneri, mai mult ca sigur. Și care sunt informațiile dumneavoastră în ceea ce privește politica americană și înțelegerea americană a articolului 4? Doamnei Corața Bild, da, Uh, sunt uh, de părere că anumite drepturi sunt inalienabile și trebuie să fie incluse în toate acordurile. Și dacă tot vorbim despre acorduri, mă tot întreb cum am reușit să ajungem la un acord bun cu Australia, dar nu reușim să obținem aceleași rezultate în negocierile cu uh, Statele Unite ale Americii. Domnul Engel are dreptate când spune că nu există garanții legale în absența acestui acord, pentru, pentru că aceste garanții legale sunt sunt uh, în continuare valabile uh, din perspectiva legislației europene. Din ceea ce privește metoda push and pull, doamna Weber spunea cât se poate declar că nu toate companiile aeriene vor trece la uh, la metoda push. Chiar dacă uh, metoda pull nu este cea favorizată în momentul de față, ea este în continuare folosită de autoritățile europene. Și vă întrebam, doamnă comisar, de ce considerați ca fiind excepționale cazurile de folosire a metodei uh, pull zilnic? Sunt uh, zeci de mii de astfel de cazuri. Deci cum le considerați excepții? Și în ultimul rând, dacă experiența pe care o avem cu SWIFT se aplică și în cazul acesta, dați-mi voie să vă spun că monitorizarea este o mare, mare glumă. Stimați colegi, vă rog să vă întrebați cu sinceritate dacă ce veți face în cazul în care alte state vor bate la ușa noastră și vor cere exact același lucru. Qatarul, uh, Coreea de Sud, China, Rusia și ceilalți parteneri internaționali ne vor bate la ușă și ne vor cere aceleași date PNR și oare le vom oferi și lor aceste date așa cum le oferim americanilor? E o mare întrebare. Mulțumesc, doamnă Inveld. Astfel se încheie o dezbatere foarte animată. Vom vota de la orele 12 încolo. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Declarațiile Consiliului și Comisiei în ce privește traficul cu ființe umane. Domnule ministru, în numele Consiliului aveți cuvântul pentru a face această